Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich äh, nehme die Gäste. Bună dimineața, stimate colegi, stimați colegi, reluăm uh, ședința de ieri și începem acum cu punctul nou de pe ordinea de zi. Asta înseamnă voturi și pentru că va exista un vot electronic, vă propun să facem întâi un test. Dacă este posibil, deci, test pentru votul electronic, dacă toată lumea și-a adus cartela. Se pare că una lipsește. Nu, doamna Gresle nu are cartela de vot. Deci va trebui să înregistrăm altfel. S-a deschis votul electronic. Dacă a votat toată lumea, s-a închis. Nu. Bun, verificăm. În cazul acesta trecem la vot. Modificarea regulamentului numărul 1073 din 99 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă, OLAF, raportoare Ingeborg Gresle, propunerea de rezoluție ca atare. Raportoarea dorește să intervină. Mulțumesc foarte mult. Doresc să atrag atenția asupra următoarei proceduri. Astăzi supunem la vot textul Consiliului pentru că i-am acordat asigurarea că nu vom înainta amendamente dar uh, grupul meu și alte grupuri în plenară totuși vor uh, avea propuneri. Și datorită experienței dobândite, credem că trebuie să fie consolidat controlul efectuat de Olaf, cel puțin câteva uh, pasaje trebuie să fie mai clar uh, conturate în text. Deci vor exista trei amendamente la care probabil vor veni și alte amendamente de natură tehnică. Ieri am discutat mult cu cei direct interesați dacă are rost să mai înaintăm un amendament. Și anume ca în fața instanței să putem să ne adresăm în legătură cu un raport OLAF pe care îl considerăm uh, a fi greșit. Deci, um, este posibil să se solicite daune în legătură cu asemenea erori din rapoartele OLAF. Eu cred că trebuie să fie foarte clar să te poți plânge în legătură cu afirmațiile făcute într-un raport OLAF dacă ele nu corespund realității. Deci s-ar putea ca la următoarea plenară din iulie să fie patru amendamente și aș vrea să-i rog de pe acum pe toți colegii să Uh, colaboreze la clarificările pe care textul, necesar, uh, textul actual uh, le necesită. Sper ca și Consiliul să fie de acord cu această modalitate de lucru și cred că merită să facem efortul de a încerca să ne apărăm punctul de vedere în relația cu Consiliul. Deci astăzi să supunem la vot acest text și după aceea să uh, revenim totuși în plenară cu amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Deci putem supune la vot. Cine este pentru, îl rog să ridice mâna, dar cred că trebuie să fie un vot electronic. Deci vă rog să deschis votul electronic.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 Uh, next. Uh... Următorul uh, vot avizul pentru mandatul pentru trilog, pentru uh, bugetul din 2013. Jens Geier este raportor. Avem diverse Uh, voturi pe care le-am solicitat pe părți pentru aliniatul 3. Cine este pentru? Să ridice mâna. Cine este împotrivă? Un vot împotrivă? Nu. Abține? Nu. Aliniatul 4, amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. 10 pentru 6 împotrivă. O abținere. Deci se adoptă. Mulțumesc. Continuăm cu amendamentul 6. Cine este pentru amendamentul 6? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 7 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 8 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Aliniatul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul D, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum, propunerea de rezoluție, vot electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea. În cazul acesta închidem votul. 16 da, un vot împotrivă, o abținere, se adoptă. Și trecem acum la raportul Esther de Lange pentru o interpretare mai eficientă, mai puțin costisitoare în Parlamentul European. Amendamentul 4 pentru pentru, potrivă, abțineri, verificăm electronic s-a deschis votul. Amendamentul 4. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Nouă împotrivă, deci se respinge. Domnul Calfin, nu ați putut vota Bine? Bun. Deci, haideți să verificăm. Acum aparatul dumneavoastră funcționează? Bun. Haideți să repetăm atunci acest vot pentru a fi foarte clar. Reluăm votul electronic pentru amendamentul numărul 4. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a deschis votul, s-a închis votul acum. Doamna Gresle nu are cartonaș de vot. Sunteți împotrivă, doamna Gresle. Deci e 10 la 10. Nu ă, se adoptă păcat. Amendamentul 5. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 6. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm, vă rog, amendamentul 6 s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, nu, se pare că încă nu. Deci votul e încă deschis dacă a votat toată lumea. S-a închis votul. Doamna Gresle, pentru sau împotriva? Deci este 11 la 8. Amendamentul 7. Cine este pentru amendamentul 7? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul lui Paul Rubic, amendament oral. Cine este pentru? Vă rog. Raportoarea, vă rog. Da, doar pentru a fi foarte preciși, aveți textul amendamentului oral al domnului Rubiș. Vreau să fac uh, o completare pentru a fi sigur că respectăm regulile actuale. Dumneavoastră aveți textul, insist that during etc dar după aceea aș vrea să adaug, respectând deciziile Biroului Parlamentului în ce privește resursele interpretare, pentru că acestea sunt regulile în vigoare pe care trebuie să le respectăm. După aceea urmează în continuare amendamentul oral al domnului Rubiș, așa cum uh, îl aveți în față. Există obiecții în legătură cu această clarificare din partea raportoarei? Bun, în cazul acesta putem supune la vot amendamentul oral cu completarea raportoarei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 10 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 11 pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm. Amendamentul 10. Era vorba de 10, nu, de 11. Amendamentul 11. Verificare electronică, amendamentul 11. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 11 la 9 se adoptă. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 12. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Verificăm electronic amendamentul 13. Dacă a votat toată lumea,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 Vot electronic. S-a închis votul. Doamna Grăsle, pentru sau împotrivă? Bun. 12 la 9 se respinge. Rezoluția ca atare. Verificare electronică. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul electronic. 20 pentru 0 împotrivă. Felicitări raportoare Esther de Lange. Ja, meine Damen und Herren, wir sind damit. Domnilor și domnilor, am încheiat în felul acesta voturile. Mulțumim raportoarelor și raportorilor și membrilor secretariatului care ne-au sprijinit și dați-mi voie să continuăm în ordinea de zi cu punctul 12 în legătură cu punctul 12. Raportul anual al Comitetului de Supraveghere al OLAF, anchetele OLAF, întrebări adresate Oficiului European de Luptă Antifrauda. Și iar pentru un schimb de vederi L-am invitat pe directorul general Giovanni Kessler de la Oficiul European de Luptă Antifraudă să vină în mijlocul nostru. Îi spun bun venit. Se pare însă că este încă neliniște în sală și aș vrea să vă rog să păstrați liniștea. Domnule Kessler, bun venit. În ședința precedentă am avut prea puțin ocazia să avem un schimb de vederi cu dumneavoastră pentru că, practic, a expirat timpul pe care îl aveam la dispoziție, dorința participanților este de a putea avea un dialog mai intens cu dumneavoastră, dar asta presupune și ca toți cei care doresc să intervină în dezbatere să acționeze foarte disciplinat. Ieri, la întâlnirea cu coordonatorii, am încercat să convenim asupra unei proceduri pe care o cunoaștem de la audierile comisarilor, astfel încât uh, Eh, membrii comisiei să poată să pună întrebări scurte și eu v-aș ruga să limităm aceste intervenții în timp pentru ca toți să poată să intervină. Noi am propus propune uh, ca membrii comisiei să aibă la dispoziție câte un minut pentru întrebări, pentru ca domnul Kessler să aibă două minute la dispoziție pentru fiecare răspuns. În felul acesta vom putea da cuvântul unui număr cât mai mare de colege și colegi. După aceea, aș vrea să vă spun că noi am trimis Olaf și un chestionar adresat Comitetului de Supraveghere către OLAF, către uh, Comitetul de Supraveghere, dar și către Comisie. Din uh, nepăcate, a trebuit să constatăm că aproximativ 40% din întrebările care erau adresate OLAF și Comisiei uh, nu au primit răspuns cu motivarea că încă nu se pot pronunța pentru că există proceduri în curs, în derulare în legătură cu problemele respective. Dar eu cred că uh, de fapt acele răspunsuri ar fi putut să fie acordate, pentru că, de fapt, în parțial răspunsurile la acele întrebări le-am putut citi în mass media. Deci, uh, eu cred că uh, uh, trebuie să nu creăm condiții pentru critici din partea comisiei noastre pe viitor. Este nevoie de un tratament cu respectul necesar față de membrii comisiei, pentru că Uh, au trecut deja 9 luni de când comisarul Dali a trebuit să părăsească comisia și încă nu avem certitudine în legătură cu tot ceea ce trebuia lămurit în legătură cu activitatea domniei sale, iar conferința președinților încă în luna mai a solicitat uh, răspunsuri din partea um, Olaf, care urma să ancheteze respectivele fapte. Deci așteptăm din partea Olaf și a Comitetului de Supraveghere răspunsuri și nu putem accepta să nu primim răspunsuri la întrebările pe care le formulăm dacă în același timp constatăm că în legătură cu faptele respective există deja informații care um, au ajuns la mass media. Mi se pare că în cazul acesta este mai degrabă o atitudine de dispreț față de Parlament. Și aș vrea să spun asta de la bun început. Iar acum propun să dăm cuvântul uh, reprezentanților grupurilor politice. Domnule Kessler, uh, în ultima ședință v-am dat cuvântul Ähm, Ausschusses Fragen stellen, deshalb nu au putut toți membrii comisiei să vă pună întrebări, de aceea acum doresc să vă dau cuvântul. Like to... Mulțumesc, domnule președinte. Um... The coordinators meeting. Îmi cer scuze că n-am fost uh, prezent uh, la reuniunea coordonatorilor, nici Jens care nu poate să fie astăzi uh, la această reuniune a comisiei noastre dar vreau să vă spun că sprijinim pe deplin această procedură pe care o sugerați dumneavoastră și cred că trebuie să auzim răspunsurile la cât mai multe întrebări uh, cu putință în cadrul acestei uh, sesiuni și, uh, indiferent de cum au mers sesiunile trecute, cred că de la bun început ar trebui să îi acordăm domnului director general 5 minute să ia cuvântul înainte să punem întrebări, pentru că am cumva acest uh, sentiment că nu sunt tocmai chiar o comisie de investigare. Și poate că într-o conversație normală puteți să limitați timpul de vorbire la 5 minute, dar cred că aici uh, e vorba de o procedură un pic diferită. Mulțumesc. Este o solicitare conform regulamentului. Solicit opinia coordonatorilor. Doamna Gresle. Directorul general a vorbit la ultima reuniune 45 de minute fără pauză. Deci nu putem să spunem că nu a avut timp să-și expună părerile. De aceea cred că este chiar oportun să avem noi toți împreună 45 de minute timp să-i formulăm, să adresăm niște întrebări. Mulțumesc. Președintele, mai există și alte propuneri? Domnule Stați. Ik wil me toch aansluiten bij mevrouw Gris. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Nu pot decât să mă alătăr celor spuse de doamna Gresle. Avem și documentele toate prezente, deci uh, avem un, de, un document de poziție destul de elaborat la dispoziția noastră, care reflectă exact cele spuse de domnul Kessler la ultima uh, întâlnire. Cred că este un rezumat foarte bun și de aceea Consider că domnul Kessler a avut uh, deja posibilitatea să-și uh, expună părerea, astfel încât consider că acum uh, deputații ar trebui să fie cei care să poată pune întrebări. Mulțumesc, spune președinte. Votăm propunerea domnului Calfin de a acorda un statement, o declarație de 5 minute domnului Kessler. Cine este pentru? Verificăm electronic cine este în favoarea Acordare unei declarații de 5 minute domnului director general. Verificăm electronic, votul e deschis. Puteți deschide votul, vă rog? Îmi cer scuze, spune președintele, instalația nu funcționează tocmai cum trebuie. Așadar, votul e deschis. A votat toată lumea? Am închis verificarea electronică. Încă o dată repetăm. S-a deschis votul. Acum se închide votul. 8 pentru. Doamna Gresel nu are cartelă, deci uh, se respinge cu 8 la 8 voturi. Bun, atunci uh, trecem direct la formularea întrebărilor. Stabilisem ca mai întâi să dăm cuvântul coordonatorilor din această comisie și uh, rog secretariatul să verifice respectarea timpului alocat. În numele PP, doamna Gresle. General. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, domnule director general, că ați venit în mijlocul nostru pentru a continua dialogul nostru. În 30 aprilie, într-un interviu acordat CTF, a spuneați uh, pentru prima dată că o interceptarea discuție telefonice despre care celălalt uh, nu știa nimic a fost uh, efectuată în uh, prezența unui membru al nostru, ceea ce spuneați dumneavoastră că ar fi, că ar fi legal și ar fi normal numai că această interceptare s-a făcut în clădirile OLAF cu echipamentul OLAF, ceea ce este însă e ilegal conform jurisprudenței curente a Curții Europene de Justiție și este ilegal conform codului penal articolul 295 bis al Belgiei. Vreau să, vreau să întreb Uh, în ce măsură dumneavoastră considerați uh, permis, acceptabil din punct de vedere sistematic această, această metodă de interceptare. Mulțumim pentru respectarea timpului. Domnule Kessner, vă rog răspundeți. Thank you. First of all, if I may use 15 seconds, Mr. Mulțumesc. În primul rând, dacă simt voie să folosesc 15 secunde, domnule președinte, pentru a vă cere bunăvoința ca la sfârșitul acestei reuniuni să distribui membrilor prezenți câteva observații, uh, gânduri, uh, comentarii pe care le-am scris în pregătirea acestei reuniuni. Nu știam cum se va desfășura aceasta la vremea respectivă, așa că mi-am pregătit ceva în scris. M-am gândit că ar fi util în cadrul discuțiilor noastre și poate că și membrii vor aprecia aceste comentarii. Deci, dacă îmi permiteți, la sfârșit vă voi împărți acest, um, această notă pe care am făcut-o. Asta vă rog eu, vă rog să-mi acordați această bunăvoință. Domnul președinte, vă întrerup, uh, nu o să vă ținem cont de acest minut. Să știți că am distribuit deja ce ne-ați arătat. Fiecare dintre membrii prezenți uh, a primit uh, această notă în scris. A, foarte bun. Înseamnă că am cerut ceva ce fusese deja realizat. Nu mi-am dat seama. Iată că ați fost foarte eficienți. Domnul președinte, dar ar fi foarte bine dacă ați putea să răspundeți punctual la întrebările care vă sunt adresate. Desigur, domnule președinte, în primul rând, această chestiune a caracterului sistematic, dacă astfel de lucruri se întâmplă sistematic, e bine, n-am spus, nu, nu cred că este adevărat, eu neg acest lucru. Ce s-a întâmplat în această anchetă este că uh, în două rânduri uh, s-au înregistrat conversații telefonice între persoane fizice. Una dintre acestea s-a făcut înainte de începutul anchetei, deci nici măcar n-am știut, nu eram la curent cu această chestiune, noi n-am fost la curent, Olaf, dar este perfect legal o persoană care întreține o relație uh, o conversație telefonică poate să o înregistreze foarte bine. Iar înregistrarea respectivă a fost ulterior uh, înaintată nouă și a fost folosită ca probă într-o anchetă. Acest lucru s-a mai întâmplat odată, este vorba de aceeași persoană care a făcut același lucru încă o dată în timpul anchetei și uh, asta în prezența anchetatorilor OLAF, așa cum se spune și în raportul de activitate al uh, Comitetului de Supraveghere, pe care l-am discutat în cadrul ultimei reuniuni. Nu este vorba de nicio încălcare a legislației belgiene, a dreptului belgian și, de asemenea, nu reprezintă nicio încălcare a vreunui uh, drept al omului sau al vreunui drept fundamental. Această chestiune probabil că va ajunge și în instanță dacă um, se va dacă cineva va deschide o acțiune în uh, justiție, dar concret acest lucru s-a întâmplat în realitate și este perfect legal și nu este vorba de un caracter sistematic. Ja, vielen Dank. Äh, da- Vă mulțumim, domnule Kessler, pentru respectarea uh, timpului. Doamna Gresle, încă un minut. Tocmai acesta este motivul pentru care um, trece așa rece pe și spinării când aflu că are loc o masivă încălcare a sferei private. Și, uh, de fapt, este vorba de o încălcare uh, o clară încălcare a codului penal belgian. Consiliul a solicitat o eh, investigație în legătură cu o clarificare din punct de vedere juridic acestei interceptări și sper că această analiză juridică să ne parvine cât se poate de repede. Nu știu de ce, din luna februarie, de când am solicitat această analiză juridică, nu s-a întâmplat nimic. Domnule Kessler, vă rog. Da, păi și eu am ceva de adăugat. La prima conversație telefonică, care s-a întâmplat fără participarea noastră și înainte de începerea anchetei, a fost utilizată pentru, a, în scopurile anchetei. Cea de-a doua înregistrare nu, nu a fost folosită ca element de probă, nici măcar nu a fost transcrisă și nu a influențat cursul anchetei în vreun fel. Vreau să adaug acest lucru la faptul că nu s-a făcut nicio încălcare a vreunui drept. Am raportat acest lucru. Se menționează în raport, am făcut totul cu transparență, n-am ascuns nimic. Pur și simplu n-a avut niciun fel de impact asupra anchetei. Ia, vielen Dank. Damit... Mulțumim foarte mult și acum trecem la coordonatorul grupului socialist și democrat, domnul Calfin. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Uh, I... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, nu cred că uh, suntem o comisie de anchetă care să stabilească legalitatea sau ilegalitatea unor măsuri. Și regret uh, modul în care am început această sesiune azi. De aceea uh, aș vrea să acord uh, cele două minute pentru întrebările mele uh, domnului Kessler pentru a-și uh, clarifica poziția, pentru că personal nu cred că așa trebuie să fi demarat uh, această sesiune de uh, audiere. Deci, uh, domnule Kessler, vă invit să vă puneți, expuneți uh, punctul de vedere în această privință. Mulțumesc. Suntem aici pentru că pentru că în mai anul trecut am primit o plângere Uh, oficială din partea Comisiei în legătură cu o, acuza, o acuzație serioasă care părea să indice că procesul legislativ uh, al Comisiei cu privire la revizuirea directivei privind produsele de tutun ar putea fi uh, influențat în mod ilegal. Deci exista suspiciunea că s-ar eluda legislația europeană este o acuzație foarte serioasă și ce putea să facă Olaf? Pentru că până la urmă era o chestiune periculoasă pentru comisie și atunci Olaf uh, a avut obligația de a se sesiza și de a începe, de a mara imediat o investigație, respectând confidențialitatea chestiunii. Această investigație nu a avut nici un fel de Uh, nu a suferit niciun fel de influențe sau presiuni din exterior. A fost o investigație cât se poate de uh, profesională uh, și sunt chiar mândru de momentul, modul în care anchetatorii mei au lucrat. Am pus cap la cap toate dovezile strânse în cursul anchetei și am, am transmis raportul nostru conform uh, reglementărilor uh, care guvernează activitatea OLAF uh, instituțiilor politice, respectiv în acest caz instituție vizate Comisiei Europene, pentru ca aceasta să tragă niște concluzie și să ia o decizie politică. În același timp, au primit raportul nostru și autoritățile judiciare competente spre Uh, uh, considerare și spre evaluare în funcție de uh, legislația penală în vigoare. Decizii judiciare au fost luate, persoana a fost în cauza a fost condamnată și autoritățile malteze s-au ocupat de acolo încolo de problema respectivă. Deci, este foarte important de reținut că instituțiile au cooperat în acest caz uh, cât se poate de bine. Ja, vielen Dank. Da- Mulțumim foarte mult. Uh, cu aceasta trecem mai departe la următorul coordonator. Ja. Okay. One minute, please. Thank you, Mr. Domnul Calfin, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule director general, după investigație și după tot ceea ce s-a întâmplat în cazul domnului Dali, uh, Parlamentul și alte instituții au, uh, s-au arătat foarte interesate de această procedură care a fost urmată. Dacă ați avea un alt astfel de caz din nou, uh, ați proceda din nou la fel? Domnule Kessler, un minut. In one minute, uh, I can say that I pot să spun că nu aș face nimic în alt fel decât am făcut până acum. Chiar dacă din fiecare caz înveți ceva nou. Dar ce s-a întâmplat în urma acestei proceduri a, a fost că au apărut campanii, scurgeri parțiale, documente care, care uh, veneau să atace independența și, uh, și integritatea OLAF, uh, să exercite presiunea asupra ei. Deci dacă aș face ceva diferit data viitoare, personal, aș dacă aș face ceva din mod diferit, să știți că aș contribui la distrugerea integrității OLAF. De aceea Uh, acest tip de investigații va fi continuat exact uh, cu același profesionalism, cu același angajament și aceeași determinare, chiar dacă uh, riscăm să fim atacați din punct de vedere politic pentru faptul că am investigat personalități politice marcante. Vielen Mulțumim frumos și acum Uh, urmează grupul ALDE. Uh, thank you, Mr. Domnul Schilacakis, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea se referă la modul în care OLAF a tratat acest uh, incident după investigație și anume faptul că s-a făcut publică toată treaba. Presa a aflat despre asta. Dar presa n-a avut toate informațiile, comisarul acuzat nu a avut acces la dosarul respectiv. Și atunci, cum poți să te duci să spui presei fără ca persoana respectivă să se poată să aibă informațiile care se permită să se apere? Ați discutat despre acest lucru cu comisia, cu președintele comisiei sau cu respectiva, cu respectivul comisar și dacă acum s-ar întâmpla lucrurile din nou, ați merge din nou să vorbiți cu presa dacă știți că persoana respectivă nu se poate apăra? Uh, sorry. So, yeah. Yeah. Herr Kessler, bine, für zwei minute. Domnule Kessler, aveți cuvântul două minute. Da. În primul rând, um, discuțiile cu presa, dacă, am, dacă dus uh, eu să vorbesc cu presa sau am discutat cu personalul meu să spună în presă. Ei bine, era vorba de o demisie a unui comisar și asta era deja în presă. Noi n-am spus nimic despre anchetă. Dar noi, dacă lucrurile acestea nu apar în presă dinainte, noi nu vorbim despre ele, dar deja această problemă apărea în presă peste tot. A demisionat un comisar ca urmare a unei investigații a Olaf ar fi fost destul de naiv ca noi să nu ne adresăm presei pe marginea acestui subiect. Aveam deja semnalele din partea presei. Toată lumea venea către noi să ne adreseze întrebări. Din motive de organizare ne-am gândit că ar fi mai bine, mai transparent și mai elegant să, să intervenim uh, la sfârșitul conferinței de presă pe care o ține Comisia în fiecare zi la prânz. Am făcut acest lucru din motive organizatorice pentru a evita mm, să trebuiască să răspundă la fiecare două minute fiecare, adres, fiecare întrebări care ne era adresată. Acum, cât despre dacă acest lucru a fost corect față de comisarul respectiv, da, uh, a fost, pentru că în cadrul uh, conferinței respective, singura de altfel, dar și după aceea, noi ne-am abținut. De asemenea și la Cocobu și la reuniunea de la Strasburg am spus că ar fi incorrect, ar fi nedrept să vă dau raportul, să vă spun toate probele pe care le-am colectat despre comisar, pentru că acest lucru trebuie să fie făcut în conformitate cu o serie de proceduri. N-am făcut, uh, n-am spus toate aceste lucruri. La conferința respectivă am spus că nu au existat uh, dovezi uh, concludente cu privire la răspunderea penală a comisarului, așa ne-am exprimat și uh, ne-am abținut de la oferirea de dovezi. Desigur că acest lucru ar fi fost nedrept față de comisar pentru că n-ar fi putut să răspundă la acuzații de care uh, nu știam. Dar, de fapt, tot ce s-a întâmplat um, a fost exact contrariu. Toate acele probe fabricate au fost uh, uh, deja publicate în presă, s-au inventat și noi nu am jucat jocul respectiv, n-am vrut să facem uh, un fel de proces, o, o bătălie a argumentelor. Acest lucru trebuie să fie făcut în uh, justiție. Mulțumesc, a fost uh, un element important, de aceea v-am acordat mai mult timp pentru răspuns. O întrebare suplimentară din partea domnului Schilakakis. Întrebarea mea, ați putea să tratați lucrurile fără să răspundeți presei într-o conferință de presă, ați fi uh, putut să lăsați lucrurile să ajungă în instanță? Ce credeți? Când am discutat despre aceste lucruri, mi s-a părut imposibil să rezistăm solicitărilor presei și cred că ar fi fost injust. Uh, Vă dați seama ce s-ar fi întâmplat dacă comisarul ar fi demisionat ca urmare a investigației uh, Olaf și din partea Olaf nimeni nu spune nimic despre această anchetă. Ar fi fost foarte bizar și atunci noi am făcut acest lucru din motive de transparență. Nu trăim într-o situație de secret absolut. Ba, chiar uh, mi se pare că am fost făcut, că că am fost acuzat că am făcut prea puțin, că am fost suficient de transparent, dar bineînțeles m-am obținut și eu la ce puteam să fac, pentru că trebuia de asemenea să respect drepturile la apărarea ale comisarului. Și atunci, eu am, am folosit o exprimare cât se poate de echilibrată și atunci, și anume că nu, ex, că nu existau dovezi um, foarte concludente cu privire la răspunderea penală a comisarului și cred că tăcerea noastră, lista noastră de transparență ar fi fost și mai rău pentru persoana vizată chiar. Mulțumesc. Următorul este reprezentantul verzilor, Bart Stas, un minut. There's no translation. Se pare că microfonul nu funcționează. Ok. De techniek uh, eh, laat ons in de steek. Um, meneer Kissler, ik heb met veel aandacht. Iată că tehnica uneori ne dezamăgește. Domnule Kessler, am, citu, am citit răspunsurile dumneavoastră la întrebările noastre, dar nu mi s-a părut uh, că ar fi mulțumitoare. Nivelul calitativ este foarte scăzut, încercați să ne induceți în uh, eroare și uneori ne dați răspunsuri false. O să vă dau un exemplu. Doamna uh, negați faptul că această persoană a fost prezentă la um, întrevederile respective. Dar acest lucru a fost, um, acest lucru este fals, a fost prezentă la patru uh, intervenții și, uh, de exemplu, la la întâlnirea cu domnul Zamisen din Malta, ea a servit chiar um, de interpret, pentru că engleza dumnealui nu era tocmai uh, cea mai bună. Cum răspundeți la acest lucru? Domnule Kessler. I, I'm not sure I understand. Nu sunt sigur că am înțeles ce mă întrebați, dar o să vă spun ce s-a întâmplat oricum și după aceea hotărâți dacă vi se pare corect, adevărat sau nu doamna Scambry sau Shambry a fost uh, directoarea AFCOS. Este uh, cumva omologul nostru din uh, Malta. Noi desfășurăm uh, anchete într-un stat membru, bineînțeles, în cooperare cu aceste AFCOS. Um, activitatea noastră de investigare din Malta a fost făcută în prezența ei, doar aceasta. Ați spus că au fost vorba de patru um, um conversații, nu știu dacă au fost chiar patru, l-am uh, intervievat într-adevăr pe domnul Zamit în prezența ei, dar desigur și în incinta AFCOS era vorba și în clădirea respectivă, este un lucru perfect normal, este procedura noastră obișnuită. Și Odată am intervievat-o și pe doamna Gail Kimberly în Malta la birourile AFCOS în prezența directoarei AFCOS. Acest lucru nu este vorba de un fapt pe care îl recunosc pentru că nu am făcut ceva greșit, nu mă simt vinovat. Pur și simplu acest lucru figurează, desigur, și în înregistrările interviurilor respective. A participat, numele dumneavoastră figurează în înregistrare, și chiar a semnat uh, înregistrările acestor uh, interviuri pe care le-am realizat acolo, așa cum am spus, uh, care s-au desfășurat în um, sediul AFCOS din Malta. Dacă a servit de interpret sau nu, ei bine, în unele situații, um, interviurile s-au desfășurat în engleză, toate interviurile s-au desfășurat în engleză o limbă foarte bine cunoscută și foarte des folosită atât de domnul Zamit cât și de doamna Kimberly. Și în cadrul uh, interviului cu min- ministrul Zamit, din câte mi-aduc eu a, aminte, a, dumnea ei a ajutat uh, la traducerea unor expresii din malteză în uh, engleză. Atât. De. Întrebare complementară din partea domnului Stas pentru un minut. Domnule Kessler, răspunsul la întrebarea 93C Răspunsul dumneavoastră a fost că doamna Șemen nu a participat la interviuri și nu a jucat niciun rol în legătură cu anchetele OLAF. Acum ne spuneți altceva, pentru că asta înseamnă că din nou mințiți. Cea de-a doua întrebare dacă ne uităm la toată lista celor care uh, au uh, acordat interviuri, se pare că uh, unii chiar uh, au uh, acordat interviuri suplimentar. Pe cum clonați uh, aceste persoane? Au uh, colaboratorii dumneavoastră posibilitatea să fie în două locuri simultan sau din nou ne mințiți? Domnule Kessler, un minut. Alors. I repeat. Repet, doamna Scambry a luat parte la aceste interviuri pe care, la aceste interviuri pe care le-am ținut uh, la sediul AFCOS și figurează în înregistrări. Dar, apropo, n-a participat la anchetă ca atare în ansamblu său și n-a avut uh, niciun rol în redactarea de rapoarte sau astfel de activități. Ne-a ajutat doar la aceste activități care au avut loc în Malta. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, sunt uh, Uh, văd că sunteți surprinși de faptul că uh, a fost vorba de persoane care au participat la mai multe interviuri. E bine, acest lucru s-a întâmplat, este perfect normal, nu, se, nu s-a întâmplat nimic uh, ciudat, s-a întâmplat odată. La primul interviu pe care l-am desfășurat, primul act de investigare a constat în intervievarea celor de la Swedish Match nu știu dacă erau trei sau patru persoane simultan, nu mai țin minte câte persoane au fost. A fost vorba de persoane pe care le-am invitat să vină la OLAF, au venit la noi în clădire, au venit simultan. De ce i-am intervievat pe toți simultan? Păi, pentru a garanta caracterul adevărat, corect al răspunsurilor. Pentru că dacă intervievezi persoane pe rând, vine unul, răspunde și după aceea poate să sugereze și celorlalți răspunsuri la întrebări. Așadar, pentru a garanta um, cumva corectitudinea și pentru a evita ca persoanele din cadrul aceleiași companii să cadă cumva de acord asupra răspunsurilor pe care să le dea uh, și să nu-și dea informații cu privire la aceste răspunsuri, le-am intervievat simultan în 3-4 încăperi pe același etaj de la OLAF. Bineînțeles, cu investigatori diferiți, cu anchetatori uh, uh, diferiți. Dar unul, cel responsabil, anchetatorul șef, unul dintre ei, cu siguranță, poate mai mulți, dar ce a făcut acesta, responsabilul? Păi a luat parte la mai multe un singur interviu pentru a se asigura, bineînțeles era în interesul nostru, uh, pentru a asigura așadar că întrebările pentru persoanele respective de la Swedish Match erau consecvente și pentru a întreba colegii noștri din celelalte uh, încăperi despre ce răspunsuri au dat ceilalți uh, din încăperile um, alăturate și așadar să-și coordoneze întrebările pentru respectivul lor, uh, um, respectiva lor persoană intervievată. Așadar, această persoană s-a plimbat dintr-o încăpere în alta pentru a se asigura că interviurile sunt coordonate. Este vorba de o participare parțială la fiecare dintre aceste interviuri, iar fiecare dintre aceste momente a fost înregistrat în uh, înregistrările interviurilor. Mulțumesc, doamna Andreasen, din partea grupului ECR, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să repet că nu suntem un organism de anchetă și ca atare nu putem intra în detaliile procedurilor de anchetă pentru că asta nu face parte din mandatul nostru, dar am preocupări în legătură cu independența OLAF și am aceste preocupări din ultimii 10 ani. Olaf poate să deruleze anchete de invitat de comisie dacă există și în interiorul uh, personalului uh, comisiei uh, cazuri, incidente interne. Dar oricum, de câte ori comisia a solicitat plângeri către Olaf solicitări de anchete în legătură cu situații care s-au produs în interiorul instituțiilor, M-ar interesa să știu de câte ori s-a întâmplat acest lucru și aș vrea de asemenea să știu dacă Dali a făcut vreo uh, solicitare sau vreo plângere că drepturile sale au fost încălcate într-un anume moment de către Olaf. Mulțumesc, domnule Chesler, pentru două minute. Well, yeah. Mulțumesc. Nu prea am înțeles foarte bine prima parte, nu știu dacă am înțeles bine. Deci, dacă comisia ne spune uh, Ehm, că apar alte informații, alte plângeri, noi le primim de la Comisie. Comisia este un organism foarte mare, dar primim uh, foarte multe plângeri, sesizări din partea comisiei, de la directorul general, nu doar de la președintele comisiei. De fapt, ei au obligația, conform legislației, să trimită OLAF orice posibile acuzații de fraudă sau alte comportamente uh, grave ale uh, membrilor personalului instituțiilor. Deci trebuie să ni le trimită. Ce a reieșit clar din uh, ultimul raport OLAF cu privire la anul trecut? E bine, a reieșit că de anul trecut s-a înregistrat o creștere a numărului de informații cu privire la posibile acuzații pe care Comisia și alte instituții publice, nu doar um, instituții ale Uniunii, E bine, aceste tipuri de sesizări care ne sunt uh, trimise au, au înregistrat o creștere a numărilor. Asta de anul trecut. Ceea ce, din punctul meu de vedere, arată un angajament mai mare din partea instituțiilor către rezolvarea acestor uh, probleme. Sorry, and now the second part of the question. Și acum partea a doua a întrebării, dacă puteți să, să o repetați. A, dacă s-a plâns, uh, dacă a depus plângere Dali. Din câte știu eu, e bine, uh, deja lui a fost uh, foarte activ în presă de fiecare dată când a apărut pe undeva, de câte ori a avut câte o plângere de făcut, a apărut în, în presă. Asta știm cu siguranță, dar um, se pare că a depus o plângere la Curtea de Justiție de la Luxemburg împotriva um, comisiei în ansamblul său pentru mai multe chestiuni uh, referitoare la această cauză. Cât despre Olaf, din câte știu eu, uh, în dosarul respectiv, în plângerea respectivă, dumnealui a menționat de asemenea faptul că am scurcircuitat uh, rolul uh, Comitetului de Supraveghere în procedură. Aceasta, acesta este lucru pe care pretinde comisar, fostul comisar Rădali, dar mă bucur că a, a adus uh, această chestiune în instanță pentru că noi ne vom afla în uh, poziția în care să-i cerem și domnului Timmermans, care face parte din uh, Consiliul de Supraveghere, să clarifice lucrurile care s-au întâmplat, astfel că să fim într-un caracter de plin legal. Andreea, sunt pentru un minut, dacă doriți o întrebare complementară. Aș vrea să uh, clarific puțin răspunsul. Deci, începând cu cazul Dali, um, a existat o creștere a numărului de solicitări din partea Comisiei uh, Europene către OLAF sau um, a existat o asemenea creștere înaintea cazului Dali? Și oare Dali s-a plâns doar de această scurt circuitare din partea Comisiei de, eh, Comisiei de Supraveghere sau a fost vorba de o plângere legată de încălcarea drepturilor eh, sale. Dacă mă refer la o eh, creștere a solicitărilor primite din partea instituțiilor europene, Acestea sunt uh, datele pe care le am la nivelul anului 2012, comparativ cu anii precedenți, uh, dar pentru anii precedenți eu nu am uh, date statistice în legătură cu curba aceasta a solicitărilor, dacă au existat creștere, au existat solicitări mai puține în perioada precedentă. Eu, după cum știți, dețin această funcție de mai puțin timp. În ce privește cea de-a doua parte a întrebării dumneavoastră, în măsura în care uh, sunt informat, poate că uh, sunt uh, lucruri care nu mi-au fost aduse la cunoștință, dar, din câte știu, domnul Dali a afirmat că drepturile fundamentale ale omului au fost încălcate în cadrul procedurii investigației pe care noi am desfășurat-o, pentru că a existat această scurt circuitare a Comitetului de Supraveghere atunci când uh, cazul a fost uh, transmis uh, instanțelor Uh, din Belgia. Deci aceasta a fost afirmația și acuza adusă Olaf de către domnul Dali. Mulțumesc, reprezentantul GUE, astăzi domnul de Jong, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă analizăm cazul Dali, avem impresia că Olaf este supus unei uh, mari presiuni și uh, poate că și datorită unor uh, greșeli făcute de Olaf, dar uh, pe noi ne interesează și independența Olaf. Domnul Kessler a spus că există dificultăți în activitatea sa și a colaboratorilor săi, ne-a vorbit care sunt posibilitățile de a păstra independența instituției. Domnule Chisler, doriți să interveniți în legătură cu această intervenție? Două minute, vă rog. Da. Nu dispunem uh, nu a existat vreo influență din afară. Dacă cineva Uh, va afirma că nu am acționat independent, dumneavoastră nu ați făcut-o, dar din partea presei um, s-au adresat asemenea critici. Dar dacă uh, nu am argumente în acest sens, cum pot să uh, dau un răspuns? Au existat afirmații în presă în, în legătură cu, de pildă, finanțarea noastră de către o companie din industria tabacului, dar a fost o uh, aserțiune care a fost făcută în repetate rânduri, dar a fost uh, total greșită. Deci, cine face asemenea afirmații trebuie să aducă și dovezi. Nu există nici un fel de dovezi în acest sens. Iar noi din partea Comisiei nu am simțit nici un fel de intervenție, nici un fel de presiune. Da, am primit o scrisoare din partea uh, doamnei Catherine Day care însoțea acele afirmații care uh, ne scria în numele președintelui, spunea, vă trimitem spre atenția și analiza dumneavoastră afirmațiile care au fost făcute în legătură cu modul în care vă desfășurați activitatea de anchetare și ă, am fost solicitați ă, să acordăm prioritate analizării respectivului caz. Dar ă, în niciun caz uh, nu a existat uh, vreo presiune, deci uh, era un fel de recomandare la nivelul bunului simț. Cu acum două săptămâni am primit o informație din partea președintelui unei alte instituții uh, europene în legătură cu un membru al uh, respectivei instituții în care ni se spunea, vă rugăm Uh, în termen de 15 zile analizați acest caz. Noi ne străduim cu siguranță să respectăm uh, aceste recomandări sau solicitări, dar nu le privim ca pe un atac la independența noastră. Deci, uh, este absolut de înțeles că președintele Barroso, când i s-a adresat prin uh, intermediul scrisoare, uh, scrisorii doamnei Dei, uh, dorea ca anumite situații să fie analizate cu celeritate. Deci, noi am avut am avut nevoie de cinci luni la un moment dat pentru ancheta noastră. A fost un termen rezonabil și dacă unul din colegii dumneavoastră, un uh, eurodeputat, uh, a fost uh, anchetat de către noi, asta a durat 5 luni. Intervenție fără microfon din sală. Yep. Micro. So, ich habe die Sitzung Bun dați-mi uh, uh, voie să preiau conducerea ședinței. Domnul De Jong are posibilitatea să adreseze o întrebare suplimentară. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să știu ce garanții procedurale există la nivelul OLAF. Nu mi s-a acordat răspuns. Ce garanții procedurale există, ce măsuri au fost luate la nivelul OLAF pentru ca independența sa să fie garantată și în al doilea rând. De ce nu uh, protestați uh, față de comisie dacă primiți o scrisoare uh, în care vi se solicită o analiză uh, urgentată, prin care să spuneți în nu, uh, dumneavoastră trebuie să hotărâți cât durează ancheta noastră. Domnule Kessler, doriți să interveniți? Nu am fost nici ofensat de, din uh, demersul domnului Barroso, care îmi solicita să acord prioritate unei anchete, nici din partea alte instituții care ne-a solicitat ca anumite cazuri legate din, uh, de propriul personal să fie analizate uh, cât mai repede, pentru că mi se pare absolut normal în cadrul unor instituții înrudite, să spun așa. Ce proceduri avem, avem investigațiile noastre independente care uh, se bazează pe regulamentul OLAF. Avem un articol prevăzut în regulament, nu mă întrebați uh, care este uh, numărul acestui articol, dar el uh, este citat în documentul scris pe care vi l-am pus la dispoziție și se spune că uh, directorul general al OLAF poate să uh, adrese, să se adreseze instanțelor um, în legătură cu eventuale demersuri din partea Comisiei care ar putea să încalce independența. Și, de altfel, și Comitetul de Supraveghere are menirea să controleze modul în care acționăm noi, dacă este garantată independența sau nu. Deci, um, nu au existat, din punctul meu de vedere, atacuri la independența noastră. Mulțumesc! Iar acum ar fi rândul domnului Ehrenhauser, dar el nu este prezent în sală, de aceea putem să eh, dăm drumul la cea de-a doua rundă a dezbaterii și în felul acesta recuperăm puțin timp. Deci, eh, din partea PPE va interveni din nou doamna Gresle, dar și eu doresc înainte de asta să vă adresez eh, o întrebare. Pentru, în două rânduri ați insistat asupra ideii că nu există niciun fel de evidență um, găsită în ancheta în cazul Dali. Dumneavoastră considerați că în felul acesta a existat o neînțelegere um, acțiunea uh, președintelui Comisiei Barroso a fost întemeiată sau uh, găsiți că a fost o neînțelegere? I do not judge. Mai întâi, eu nu judec uh, deciziile luate de alții, de autoritățile politice. Nu este rolul și nici sarcina mea. Și nu mă aflu nici în poziția de a oferi o evaluare a concluziilor uh, care au fost formulate de actori politici. În al doilea rând, ceea ce am spus azi și ceea ce am spus în conferința de presă uh, care a urmat demisiei domnului Dali, și ceea ce am spus, susținut și în scris în raport, este că nu există nicio probă concludentă. Puteți să și citiți formularea exactă în raport. Deci nu există o probă concludentă a faptului că domnul Dali ar fi uh, uh, inițiatorul sau complicele Uh, într-un act de uh, mituire. Deci, noi ceea ce am spus este că nu există așadar o probă concludentă a răspunderii penale a, a uh, domnului Dali. Sigur că acest lucru trebuie evaluat și judecat în cele din urmă de autoritățile judiciare penale din Malta. Dar, din câte înțelegem noi, deciziile luate la nivel politic, respectiv concluziile formulate la nivel politic, nu s-au formulat în temeiul dovezilor concludente, neconcludente cu privire la natura penală a faptelor domnului Dali, ci în temeiul unor considerații politice. One very short clarification. Curtă clarificare. Raportul Olaf a fost utilizat în dezbaterea politică care a fost legată de plecarea domnului Dali. La acel moment, nu ar fi trebuia, trebuit să uh, rețineți uh, aceste informații pentru ca ele să nu fie folosite într-o, într-o dezbatere confruntare politică? And I just tell you that in the written... Domnul Kessler, uh, în nota mea scrisă aveți informații mai detaliate pe, pe această temă și vă rog să vă concentrați și asupra celor scrise de mine acolo. Dar deciziile politice erau luate de către actori politici în temeiul unor fapte nediscutate și necontroversate, dar nu în funcție de natura penală sau nu a activității eh, domnului Dali, care trebuie să fie judecate de o curte eh, judecătorească. Raportul a, a dus în atenția tuturor părților implicate și uh, a opiniei publice unele fapte clare și admise de comisar care au uh, constituit uh, motive de decizie Uh, politică în uh, temeiul unor considerate politice și nu în temeiul unor acte care uh, încadrau în penal sau nu aceste fapte. Special. Doamna Gresle, știți ce e foarte special în discuția cu dumneavoastră, domnule Kessler? Există adevăr, există jumătăți de adevăr și există manipularea adevărului. Deci nici nu știu de unde să încep. Vreau să spun mai întâi că recomandările pe, în care dumneavoastră faceți trimitere, eh, trimitere la eh, probe circumstanțiale. Acum, eh, acesta este o, și asta o invenție, pentru că probe circumstanțiale nu există. Ori există circumstanțe și nu există probe, ori există probe și atunci lucrurile sunt clare. Deci, până astăzi, unele elemente care trebuia să fie incluse în raportul dumneavoastră nu sunt incluse în acest raport. Deci, mă întreb uh, când aceste elemente, uh, uh, aceste probe vor, ne vor fi puse la dispoziție și nouă. Și apoi, modul în care ați reacționat dumneavoastră. Mai întâi n-ați răspuns la peste jumătate din întrebările noastre. Spuneți că nu puteți să ne spuneți anumite lucruri, dar în același timp comunicați cu presa despre ele. Deci, spuneți Eh, spuneți, eh, întotdeauna invocați acea anumite, acele proceduri în curs de desfășurare când nu vreți să răspundeți la întrebare. Atunci, eh, ori de câte ori sunteți pus sub presiune, spuneți că nu mai faceți declarații. De exemplu, întrebările 36-37 care se referă la un dineu cu principalul martor al acuzării toate întrebările legate de acest dineu, de această masă luată împreună cu persoanele respective, eh, nu și-au găsit eh, răspunsul. Domnule Kessler, două minute, vă rog, răspundeți. For starting the min- the... Înainte de a începe cronometrar, vă rog să-mi permiteți să îmi dau seama care sunt întrebările respective. Președintele răspunde întrebările 36 P și 36 7. 36. Yes, yes, yes. 36 yeah. yes, yes. yes. Okay. Uh, okay. Restart. Restart. Found. Thank you. Okay. So first of all. Mai întâi. Vorbiți despre acele uh, probe circumstanțiale. Există probe circumstanțiale și există și probe directe. Asta nu este o invenție de-a mea, și sunt termeni tehnici consacrați. În acest caz, așa cum se arată foarte clar în raport, și în notele mele pe care vi le-am transmis în această dimineață, în anumite chestiuni care nu țin de sfera răspundere penale, deci în anumite chestiuni eh, care au făcut parte din temeiul eh, criteriilor politice eh, care au fost folosite pentru o decizie politică, există dovezi care nu sunt circumstanțiale, ci dovezi clare care au fost uh, uh, admise inclusiv de comisar și n-au fost contestate deloc de comisar. Și acestea sunt uh, dovezile care au stat la temelia deciziilor politice. Doamna, doamna Gresle face trimitere la recomandări care ar fi fost făcute de Olaf. Să știți că Olaf nu a formulat nici un fel de recomandări. Olaf a transmis raportul său Comisiei Europene cu o scrisoare de însoțire în care spun și citez retransmit președintelui, eh, președintelui Comisiei cu recomandarea de a eh, acționa în consecință în temeiul acordului dumneavoastră de conduită Uh, în raport cu comisarul vizat. Da? Deci am retransmis dosarul uh, pentru ca acesta, uh, comisie pentru acesta să fie tratat în temeiul considerațiilor și concluziilor politice interne ale Comisiei Europene. Și același lucru inclusiv cu autoritățile judiciare. N-am recomandat nimic autorităților judiciare, ci am transmis dosarul Uh, procuror general din Malta, nu am solicitat acuz, punerea sub acuzare a nimănui, am spus doar, vă transmitem vă transmitem acest dosar pentru a fi în loc de luat în considerare în activitățile și dumneavoastră judiciare. Eu nu uh, am cunoștință de chestiuni pe care să le fi discutat cu presa și să nu le fi discutat cu dumneavoastră. Eu am răspuns nu doar prin uh, aceste, uh, prin uh, reacția mea la chestionarul dumneavoastră, dar am răspuns în fața dumneavoastră și în unor întrebări parlamentare. Să știți că mai întâi noi totdeauna am răspuns în fața Parlamentului. Întrebare suplimentară, doamna Gresle. Ajut, domnule Kessler. În 5 mai, în Malta Today, ați făcut obs- declarația cu privire la acel din eu, Ați răspuns în Malta Daily și la alte întrebări, de exemplu la întrebarea dacă uh, martorul, uh, dacă ați fi uh, dacă martorul cheie va fi avertizat în legătură cu anumite chestiuni, ale, cu anumite acțiuni ale comisarului. Acest lucru nu se regăsește în rapoartele dumneavoastră, deci înțeleg că există totuși un tratament special al unor informații? Give any eu nu am dat niciun interviu uh, ziarului Malta Today. Pot să vă asigur. A, ah, deci este vorba de Times of Malta. Mie, uh, eu am înțeles uh, Malta Today. Deci nu știu de Malta Today. În ce privește Times of Malta, în aceeași chestiune, da. Da, am spus aceleași lucruri pe care le-am pe care le-am formulat și ca răspuns la întrebările dumneavoastră parlamentare. Ca președinte îmi permit să vă atrag atenția că nu ați răspuns în legătură cu cheltuielile de călătorie și de cheltuielile dineului cu, care a fost luat împreună cu martorul acuzării. Rise Costin. Evident că n-am vorbit despre cheltuielile de deplasare cu Uh, cu legătură cu, cu această discuție. Am avut o discuție cu avocații noștri uh, când am vrut să formulăm un răspuns la um, întrebările legate de această misiune. Eu aș fi propus să răspundem aceste întrebări pentru că nu avem nimic de ascuns. Dar avocații noștri, în mod corect, au arătat că în momentul în care vom începe să răspundem și vom dezvălui, nu neapărat Parlamentului, ci opinie publice în general, elemente ale unei uh, anchete în curs de desfășurare, pentru că Malta este încă în curs de desfășurare, atunci am face o dezvăluire anticipată a uh, unor elemente din actul investigației care ar putea să împiedice investigația ca atare. Pentru că această investigație este încă în curs de desfășurare, această anchetă este încă un, um, un dosar deschis în curțile uh, din Malta. Da? Deci nu am făcut nimic altceva decât să ne desfășurăm o misiune de anchetă, da? dar um, am evitat să uh, creăm un precedent pentru a, uh, dezvăluind în public anumite acte care fac parte din ancheta noastră pentru tocmai uh, a nu împiedica uh, prin aceste dezvăluiri anticipate uh, activitățile din cadrul anchetei. Președintele, nu considerați că există o contradicție atunci? Pentru că în Times of Malta ați răspuns la o astfel de întrebare și acum la uh, Parlament nu răspundeți la această întrebare. Ați fost împreună la masă cu Martul cheie? I didn't answer to the parliament. Nu am răspuns Parlamentului cu privire la costurile misiune. Parlamentul m-a întrebat unde ați fost, unde v-ați desfășurat activitățile, unde v-ați desfășurat. N-am răspuns la această întrebare nici Parlamentului, nici presei. În ce privește un dineu, o masă de prânz luată, Olaf a, a uh, a făcut o declarație de presă în care a combătut unele scurgeri care au apărut în presa uh, malteză. Uh, și aceste scurgeri au fost doar uh, limitate și foarte țintite. Una din aceste scurgeri se, privi, se referă la o persoană pe care am intervievat-o, pe care am întâlnit-o, uh, și care a dorit să se justifice pentru faptul că a avut o discuție cu noi. Tocmai de, ace- de aceea am avut o uh, am simțit nevoia de a uh, face o declarație uh, de presă. Și am spus că în cursul audierii intervievării acestei persoane, care avea calitate de martor, la ora 2.30 după amiaza, în timp ce investigatorii realizau uh, procesele verbale respective, am însoțit uh, persoana la masă, care a exprimat dorința de a mânca ceva, în aceeași locație în care a avut loc uh, interviul. Deci a fost 2.30, n-a fost o cină, a fost un prânz am fost trei investigatori, trei anchetatori plus martorul vizat, uh, care am participat acolo. Uh, după aceea am revenit, uh, s-a revăzut procesul verbal, s-a semnat, s-au mai făcut niște mici modificări. Da? Și toate acestea au fost făcute în prezența unor avocați. Deci, uh, Uh, asta este și declarația pe care am făcut-o uh, pentru a uh, clarifica unele, unele afirmații făcute în temeiul unor scurgeri țintite, unor scurgeri însă parțiale. Și acesta este și răspunsul meu la o întrebare parlamentară și nu cred că există nicio contradicție. Mulțumesc, spune președintele, a fost foarte important pentru lămurire. Okay. If you want Sorry, to Mr. Say... Director General, it was at the court case, there was no legal... Îmi pare rău, domnule președinte, nu a fost nicio scorgere, a fost o afirmație făcută în, în curte, în instanță. Mulțumim, acum însă dăm cuvântul domnului Balcitis un minut. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, tai dėl vedimo tvarkos. Mulțumesc. Jeigu atvirai, tai aš jaučiuosi nejaukiai. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să spun că nu, mă simt foarte confortabil în această reuniune, pentru că trebuie să răspundem, uh, să primim răspunsul la întrebările noastre. Este vorba despre activitatea noastră. Cazul domnului Dali se află acum în instanță, investigațiile sunt în curs și ceea ce facem aici ar putea să fie înțeles ca o ingerință în activitatea instanțelor. Poate că nu trebuie să ne substituim instanței, în al doilea rând. Ir nepaslaptis. Chestiunea aceasta este foarte complexă, trebuie să spunem acest lucru. Deci, directorul general sau celelalte persoane competente ă, trebuie să își îndeplinească atribuțiile. Eu cred că noi trebuie să vegem asupra utilizării eficiente a banilor contribuabililor, dar nu trebuie să ne amestecăm în aceste discuții generale ă, care ă, au rațiuni politice. Eu cred că Olaf trebuie să rămână o instituție independentă care desfășoară anchete prejudiciare și uh, aș vrea să vă întreb, domnule director general, dacă dispuneți astăzi de un sistem în ce privește raportul dumneavoastră cu comisia, cu comisarul de specialitate, dacă aveți posibilitatea să discutați cu ei, chiar dacă aceste uh, discuții nu trebuie să fie făcute publice, dar trebuie să existe un sistem funcțional care uh, uh, să permită evitarea cazurilor care ne preocupă de câteva luni. Mulțumesc foarte mult. Domnule Kessler, două minute. First of all, on your first uh, remarks. Ca răspuns la prima observație a domnului Balcitis, sunt de acord cu dumneavoastră. Cât despre ultima întrebare pe care mi-a adresat-o doamna Gresle, da, ne spune pe bună dreptate că ceea ce a spus uh, Kimberly Gay a fost uh, afirmat în instanță de către aceasta în apărarea sa. Dar nu vedeți uh, dezechilibrul, uh, riscurile, precedentul pe care îl uh, stabilim acum. Eu sunt obligat să răspund la ce a spus dumnea ei în instanță, în procedura legală, juridică, în apărarea dumnea ei. Și atunci eu îi răspund aici. Nu mi se pare că e prea logic, nu există precedent, e destul de riscant. Cred că trebuie să fim conștienți de aceste lucruri. Bine, eu fac acest lucru, să spun așa, ca să arăt respectul meu față de Parlament. Dar probabil că uh, pe marginea acestei întrebări o să primim noi uh, întrebări din partea instanței din uh, Tribunalul din Malta. Nu vă dați seama care sunt implicațiile acestei situații? Vrem să... Vreau să atrag Atenția asupra implicațiilor acestor acțiuni pe care le desfășurăm. Mi se pare complicat și un exercițiu riscant pe care îl desfășurăm noi acum. Răspundem la niște scurgeri care se referă la o procedură în instanță care este în desfășurare în Malta. Dar, acestea fiind spuse, ca să răspund domnului Balcitis, noi avem un cadru de cooperare cu toate instituțiile, cadre care sunt mereu în actualizare. Cu comisia avem niște aranjamente de lucru care sunt uh, puse în practică, facem schimb de informații, primim uh, informații de la comisie cu uh, privire la diferite comportamente riscante uh, ale personalului și noi la rândul nostru le dăm o reacție la informațiile respective. Acest lucru este valabil și cu celelalte instituții, Parlamentul European și celelalte instituții conexe. Avem un cadru de cooperare bună pentru desfășurarea anchetelor. Din câte știu eu, în interiorul comisiei, dar cumva acest lucru nu ține de sfera mea de competență, e bine, Există în cadrul comisiei un uh, cod de conduită pentru comisari. Este vorba de un uh, cod pe care noi l-am citat atunci când am trimis cauza către comisie și mm, acum doi ani comisia a adoptat, a adoptat o strategie cuprinzătoare antifraudă care se referă la activitatea tuturor direcțiilor generale implicate și o strategie care funcționează foarte bine și tocmai de aceea vă spuneam mai devreme că în, ultimii, în ultima perioadă numărul de cazuri care ne ajung a crescut. Cred că se datorează acest lucru. Balcitis. Este o întrebare complementară. Domnule Balcitis, pentru un minut, vă rog. Mă klausimas buvo paprastas. Întrebarea mea era una simplă, foarte simplă chiar și la fel și cea complementară. Aveți o strategie comună cu uh, comisarul competent, comisarul de, ref, de resort, astfel încât uh, informația sensibilă să nu poate fi folosită împotriva OLAF, pentru că um, se întâmplă um, uneori să apară scurgeri de informații, iar aceste informații uh, trebuie să nu fie folosite împotriva OLAF ca instituție acest cadru pare destul de favorabil pentru persoanele inculpate în acest moment. Mulțumesc. No, there is no particular... Nu, nu există nicio strategie anume nu cu comisarul de resort, pentru că, de fapt, comisarul uh, nostru, să zicem, domnul Semeta, nu este uh, răspunzător de activitatea noastră de investigare. El răspunde de activitățile noastre în general, dar nu de partea de anchetare. Nu îi raportăm dumnealui. Dar, concret, în această cauză, Dumnealui, spuneam că dumnealui are răspundere pentru activitatea noastră de politică, pentru că OLAF nu este doar o activitate, nu e doar o instituție de anchete, este și o instituție de politici. Și domnul Șemeta este răspunzător de această parte. Cât despre scurgerile de informații, cred că vreau să subliniez un lucru pe, pe care nu prea l-am luat în considerare până acum noi am putut să realizăm o astfel de anchetă delicată, care a durat 5 luni. Nu e de aici și de acolo această perioadă. E destul de lungă. Ei bine, am făcut această anchetă timp de 5 luni fără niciun fel de scurgere. Am luat toate măsurile de precauție și am avut succes, pentru că am vrut să evităm scurgerile care ar fi putut să pericliteze puternic comisarul vizat, precum și comisia în ansamblu. Și, apropo, tipul de anchetă pe care am desfășurat-o a fost Uh, bineînțeles, dispusă, predispusă la scurgeri, pentru că era un subiect foarte suculent pentru presă. Așa că noi uh, cred că ne-am făcut treabă. Mulțumesc, domnul Mulder, din partea grupului ALDE, pentru un minut. Answer. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Ca să răspund la o întrebare, ca răspuns la întrebarea domnului Cameron, domnul Kessler a spus că ar face totul la fel dacă ar fi să o ia de la capăt. atunci observația mea este că în, încă un lucru care mă preocupă în acest moment. La OLAF există un comitet de supraveghere și acesta nu a fost consultat așa cum se prevede prin reglementări, prin regulament. Și acest lucru a, spus, a fost menționat și domnul Dali în cauza pe care a deschis-o la curtea de la Luxemburg. Consideră domnul Kessler în acest uh, uh caz că totuși n-ar fi fost util să consulte acel comitet de supraveghere să-și dea avizul cu privire la un caz atât de delicat, pentru că mm, cred că ar fi fost o măsură de precauție destul de înțeleaptă să fi fost consultat acest uh, comitet de supraveghere care să fie avut ocazia să-și exprime punctul de vedere și, încă o întrebare, relația cu uh, Comitetul de supraveghere este în acest moment uh, pe deplin așa cum ar dori noi să fie? Domnule Chesla, aveți cuvântul. Această chestiune se află acum în, în uh, um, pe rolul Curții de Justiție și mă bucur că discutăm despre acest lucru, pentru că, iată, fiecare trebuie să-și apere pozițiile. Eu ce pot să spun este că ce am făcut noi în cu Comitetul de Supraveghere, în acest caz, este pe, în deplină conformitate cu regulamentul. Articolul 11 spune că trebuie să informăm, vă rog să luați uh, aminte la acest verb, să informăm Comitetul de Supraveghere cu privire la cauzele care trebuie să fie transmise instanțelor judiciare naționale. Punct. Acest lucru a fost interpretat uh, de o decizie, o hotărâre judecătorească din 2004, dacă nu mă înșel, a fost interpretat de către curte în felul următor. Să se informeze comitetul uh, de supraveghere înseamnă că trebuie să informăm acest comitet înainte de a trimite cauza în uh, instanță. Ceea ce înseamnă că s-a stabilit prin aceasta o practică a OLAF și anume trimitem uh, cauza Comitetului de Supraveghere cu 5 zile înainte de a trimite cauza către instanțele judiciare naționale, dacă nu cumva există motive să facem altfel. Există așadar această perioadă de 5 zile care este o cutumă, nu este vorba de o regulă anume, dar această perioadă poate să fie scurtată, nu, tre- nu trecând peste comitetul de supraveghere. În cauza respectivă, această practică, în care a avut un caracter unilateral, care a durat uh, uh mai mulți ani, s-a transpus într-un aranjament de lucru cu acest comitet. Și anume, în general, cu 5 zile înainte le trimitem cauza în cauza de care vorbim acum, le-am trimis uh, aceste informații cu trei uh, zile înainte. De ce? Pentru că, spre deosebire de toate celelalte cazuri în care nu se știe nimic de către nimeni, astfel încât instanțele judiciare pot să trateze cauza fără să se grăbească, fără să um, intre în anumite acțiuni de anchetare posibile. E bine, dar în cazul respectiv, chestiunea era deja cunoscută și atunci le-am dat trei zile în loc de cinci ceea ce este um, de plină confruntate cu regulamentul care spune înainte și a fost în cadrul um, și, și în conformitate cu aranjamentele noastre, noastre de lucru care au fost convenite împreună cu domnul Timmermans. Deci nu am încălcat cu nimic nicio reglementare. Și apoi, uh, de ce nu v-ați consultat? Ei bine, trebuie să știți că Comitetului de Supraveghere le trimitem, eu știu, o medie de 50 de cauze de acest tip. Anul trecut poate chiar 80. Așadar, sute și sute ajung um, în fiecare an. Deci le trimitem cauza, așteptăm 5 mm, zile sau 3 zile în cazul de față și apoi trimitem instanțelor uh, judiciare. Nu așteptăm niciun răspuns din partea Comitetului uh, de Supraveghere. N-am primit niciodată niciun aviz din partea acestui comitet, niciodată. Așadar, în aceste cauze, noi am făcut lucrurile exact cum am făcut și în toate celelalte cauze. Nu putem să schimbăm procedura acum pentru că am fi fost acuzați că n-am făcut la fel. Așadar, am, am um, acționat aici ca în toate celelalte cazuri. Mulțumesc. O întrebare complementară din partea domnului Mulder. Dar ce de-a doua întrebare. Uh, Există în clipa de față o relație cu Comitetul de Supraveghere. Își dorește uh, domnul Kessler o asemenea relație? Este ea o relație lină? Pentru că uh, am mai avut loc întâlniri în ultima vreme. Au fost clarificate aceste relații, domnule Kessler, un minut. Uh, e adevărat, am uitat să răspund la această parte a întrebării. Îmi cer scuze. Uh, Bine, nu este o relație ideală, pot să spun chiar eu acest lucru, desigur, e loc de mai bine. Poate că ați văzut și în alte reuniuni faptul că am, ne-am exprimat, că dumneavoastră și a exprimat o nemulțumire, să spunem, dar eu mă aflu acum într-o poziție foarte dificilă, pentru că eu urmez strict acordul pe care l-am făcut cu uh, comitetul. N-aș putea să fac altfel, pentru că am convenit asupra acestuia în septembrie anul trecut comitetul ne-a spus că nu sunt mulțumiți de acesta. Și atunci le-am, i-am rugat să ne spună ce vor să modificăm. Ne-au spus acum două luni că uh, vor să schimbe aranjamentele de lucru. Dar, între timp, dacă nu-mi spun mie ce vor ei să schimb, eu nu am cum să schimb singur. O să ne spun acest lucru. Plus, după reuniunea pe care am avut-o la Comisia Cont acum câteva săptămâni și cu Comitetul de Supraveghere, uh, eu uh, le-am um, dat personal suplimentar, astfel încât acum beneficiază de un număr de personal maximum pe care l-au avut în ultimii, în toată activitatea lor, 14 ani. Nu știu dacă au avut vreo reacție la acest lucru, dar bănuiesc că sunt mulțumiți. Apoi, după reuniunea respectivă, comisarul Șemeta a Um, organizat o reuniune între reprezentanții comitetului și eu, astfel încât să vedem cum să îmbunătățim această cooperare, dar această propunere a fost respinsă de Comitetul de Supraveghere și probabil că comisarul Șimeta poate spune mult în acest sens. Stas, Mulțumesc, domnul Stas, din partea versiilor un minut. Okay. Eh, Mulțumesc, domnule Kessler. Aș vrea să știu răspunsul dumneavoastră în legătură cu uh, interviul uh, care a început la uh, ora 10 și s-a terminat la 16.45. Uh, ați spus că uh, ați luat și masa între timp, dar este normal. Oare să procedați astfel, să începeți un interviu, să-l întrerupeți pentru o perioadă de timp și să mâncați între timp, uh, să vă refrișați. Uh, este aceasta oare o practică rezonabilă? Iar uh, după aceea, spuneați că ați avut un interviu pentru a obține evidențe, pentru a, uh, acuzare. Uh, da, aș vrea să vă întreb dacă uh, ați solicitat doar informații cu un impact negativ uh, și aș vrea să știu și în legătură cu legislația privind tabacul exact cum ați procedat. Uh, și credeți că persoanele care au fost suspectate au putut să fie exonerate sau nu? Uh, pentru că uh, mă interesează toate aceste concluzii, inclusiv în ce privește raportul final în legătură cu cazul uh, domnului Dali. Domnule Kessler, răspuns pentru două minute. În legătură cu acea masă de prânz din nou toate interviurile pe care le-am menționat cu uh, persoanele din Suedia, inclusiv cu Silvio Zamit, uh, care um, s-au derulat um, la Olaf sau la AFCO, au avut și mâncare pe masă. Da, croasante de pildă, pentru că au uh, sucuri, biscuiți, fursecuri, pentru că durau foarte mult nu ă, și acela pe care l-am avut la o întâlnire de lucru din Portugalia. Dar la ora 14.30 interviul s-a încheiat. Investigatorul nostru însă a trebuit să uh, își facă niște note finale, concluzii. Deci, uh, a introdus o pauză, era foame, a spus că dorește să mănânce ceva și am însoțit-o. Și nu pentru câteva ore pentru o jumătate de oră. După aceea ne-am întors și a uh, scris declarația, a operat mici corecturi și după aceea întâlnirea s-a încheiat. Cred că este o practică normală să fii amabil cu uh, persoana pe care ai intervievat-o și să beneficieze de un tratament uman. După aceea, interviuri doar pentru a uh, obține informații negative? Nu, uh, nu uh, cred că uh, acesta a fost obiectivul nostru și uh, nici în cazul Kimberley cu întreruperea aceea, pentru că până la urmă am obținut informații suplimentare uh, în legătură cu o întâlnire cu comisarul la finele lunii februarie și uh, înainte de uh, obținerea uh, acestor informații, am crezut că întâlnirea a avut loc în prezența uh, Kimberly. Kimberley. Deci, uh, noi am notat asta în raport, uh, spre deosebire de afirmațiile acuzatoare uh, care au apărut în presă. Deci, acest interviu a diminuat, dacă pot să mă exprim așa, evidența, uh, evidențele legate de întâlnirile comisarului uh, cu persoanele din lumea tabacului. Deci, chiar uh, nu au avut loc trei întâlniri, ci doar două. Noi am obținut deci toate informațiile, unele favorabile, altele defavorabile. Mulțumesc, o întrebare suplimentară pentru un minut. Uh, ați uh, vorbit despre acest interviu. Dumneavoastră spuneți în raport că s-a încheiat la ora 16.30. Aici nu era menționată niciun fel de întrerupere, niciun fel de pauză. În al doilea rând, nu ați răspuns la întrebarea mea de ce anumite aspecte ale anchetei nu au fost valorificate pentru că nici uh, dumneavoastră spuneți că și nici precedentul nu ar fi uh, fost influențat pe, pe, în ce privește directiva uh, referitoare la tutun. Deci, totuși, este vorba și de o persoană a cărei carieră a încetat nu se menționează acest lucru în raport și la conferința de presă pentru care uh, sunt criticat acum că am organizat-o. Am spus cât se poate de clar în conferința de presă, în, în, uh, imediat după demisia comisarului, am spus că investigația OLAF a dovedit că nu există niciun fel de încercare din partea comisarului să influențeze directiva. Dar nu este vorba doar de raportul nostru, există înregistrările interviurilor, toate documentele care au fost uh, trimise autorităților judiciare din Malta și de asemenea comisiei. Eh, am trimis împreună cu raportul eh, textul tuturor interviurilor eh, pe care le-am efectuat și în care comisarul s-a apărat. Deci noi am pus la dispoziția tuturor instanțelor și instituțiilor interesate documentația care era sau nefavorabilă persoanei implicate. Nu este de datoria noastră să spunem dacă erau informații favorabile sau um, nefavorabile. Mulțumesc, doamna Andreas. În următoarea intervenție, numele ECR nu, nu dorește să intervină. Din partea GUE, domnul de Iong, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Este dificil să apreciem uh, situația. La anumite întrebări nu ni se acordă răspunsuri. Ancheta continuă, dar se pare că ancheta Olaf nu este urmărită în continuare în Malta dacă această anchetă a Olaf uh, nu este urmărită în continuare de către statele membre, ce vorba de uh, faptul că 43% sunt uh, totuși afectați și uh, am vrea să știm dacă uh, există uh, o protecție corespunzătoare a intereselor instituțiilor europene. Put puteți uh, să ne spuneți de ce 43% din anchetele efectuate de OLAF nu sunt continuate după aceea în statele membre, pentru că acest răspuns chiar ar fi important pentru noi. Mulțumesc, da, este o discuție în curs încă de ani de zile. Nu sunt foarte sigur că această dată statistică 43% 100% um, uh, sunt corecte, pentru că știți că în anumite state uh, este vorba de 83%, în altele state de 3% din uh, rapoartele noastre care nu sunt urmărite după aceea în statele membre. Deci lucru, situația este foarte diferită. Uh, și uh, directiva uh, PIF uh, din acest punct de vedere privind armonizarea legislației în ce privește dreptul penal în Uniunea Europeană um, este um, importantă aici următoarea propunere legislativă privind stabilirea EPO în acest caz, în cazul lui Dali, uh, Uh, nu cred că acest caz va face parte uh, din cei 43% fără consecință, pentru că există deja o procedură penală care uh, a fost inițiată și care este în curs. Nu vreau să spun că acesta este un succes, dar există o confirmare din partea unui judecător independent din Malta care uh, uh, a operat și un arest, după aceea această persoană a fost uh, pusă în libertate contra unei cauțiuni. Mulțumesc, domnul De Jong dorește să pună o întrebare suplimentară. Da, dar eu mă refer la ă, informațiile pe care le-am primit din partea Comisiei și că, că aceste informații sunt corecte. În al doilea rând, răspundeți cu da sau nu. Olaf este ă, dispus să ă, solicite și o analiză externă a calității pentru a vedea cum s-a ajuns la acest procentaj de 43%. Domnule Kessler, da, suntem dispuși, sigur, ne dorim uh, practic un dialog cu instanțele judiciare din statele membre. Da, deci doriți uh, un fel de audit extern din acest punct de vedere? Da. Mulțumesc. În cazul acesta trecem la următoarea rundă de întrebări. Domnul Jean-Pierre Odi, o intervenție de un minut din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Kessler, ați desfășurat și o activitate politică și ați fost deputat în Italia în perioada 2002-2004. Știți cum funcționează uh, activitatea parlamentară, relația inclusiv a Parlamentului cu executivul în ce privește combaterea fraudei. Deci, ă, din păcate, în clipa de față există mai degrabă un climat de neîncredere între Parlament și instituția dumneavoastră. Oare o rezoluție a Parlamentului în care am solicita ă, plecarea dumneavoastră ă, va determina să vă prezentați demisia din funcția de director general al OLAF. Domnule Kessler, două minute. Da. Uh, răspunsul meu ar fi nu. Pentru că dacă aș proceda altfel, aș distruge independența Olaf. Aș renunța la pretenția de independență a Olaf și nu cred că așa ar trebui să procedez pentru că trebuie să mă bazez pe regulamentul OLAF, care prevede foarte clar că uh, în conducerea investigațiilor directorul general al Olaf nu ar trebui să se lase influențat de nici un fel de, din partea statelor membre și a altor instituții să primească indicații, instrucțiuni Uh, în legătură cu modul în care trebuie să acționeze. Deci nu trebuie să dea curs nici, unui, uh, nici unei intervenții de acest fel. Deci dacă aș proceda cum uh, sugerați dumneavoastră, cred că nu mi-aș mai îndeplini datoria de a acționa independent vis-a-vis -vis de orice fel de organism politic sau de stat membru sau de instituție. Mulțumesc. Domnul Odi, o întrebare suplimentară de un minut. Bun, nu am nicio întrebare complementare, dar vreau să fac o observație în, la acest nivel al unei funcții uh, publice. Mi se pare că este riscant să se acționeze astfel față de uh, Parlamentul European. Grupul următor uh, grupul S și D, doamna Ayala Sender, pentru un minut. Ines, un minut. Mulțumesc foarte mult. Sigur, avem a face cu o chestiune cât se poate de complexă. Cred, de asemenea, că Olaf nu este responsabilă și nu poate fi uh, făcută responsabilă pentru, pentru uh, decizie care a fost uh, luată în altă parte, anume de președintele Comisiei, domnul Barroso. Am de aceea o întrebare. Ați fost întrebat în legătură cu combaterea contrabandei cu produse din tutun. Olaf nu are act acces la uh, date cu privire la finanțările uh, din partea uh, multinaționalelor din acest sector. S-a vorbit aici de, și de urgența cazului și de precauția care a fost um, exercitată în tratarea acestei anchete, dar trebuie să avem grijă și de eventuale conflicte de interes care ar putea să existe și de aceea vreau să știu dacă există uh, Eh, dacă vreau să, exist, eh, să știu dacă există o, eh, o legătură între combaterea contrabandei cu produse de tutun și finanțări din partea acestui sector industrial. Apoi, spuneați că nu este ilegal să se înregistreze de către persoană privată o convorbire telefonică, dar dacă această interceptare este utilizată mai apoi pentru a incrimina pe cineva, le, legislația spaniolă reglementează foarte clar uh, cazul în care acest lucru poate fi admis uh, ca probă. Deci în, uh, da, de ce s-a admis acest lucru când de fapt era clar că este vorba de o activitate criminală foarte clară? Uh, de ce apoi prima interceptare a fost admisă ca uh, probă uh, de incriminare și a doua interceptare nu. Mulțumim. Domnule Kessler, răspundeți, vă rog, în două minute. So, the... Acordurile pe care le avem cu uh, uh pe care le avem cu industria, reprezentanții industriei totunului. Uh, de fapt, este vorba de niște uh, acorduri judiciare și, și care sunt semnate urmarea unor cazuri în instanță de către companiile producătoare de produse de totun și statele membre și Comisia. Deci OLAF nu este parte semnatară a acestor uh, acorduri, pentru că nu are nici competența, nici capacitatea legală de a semna astfel de acorduri. Apoi, ca urmare și ca rezultat al acestor acorduri, OLAF nu primește niciun cent, deci nici un ban. Da? primește Comisia și primește statele membre. Și la vremea respectivă, uh, Comisia Cocobu de odinioară chiar a apreciat uh, pozitiv acest lucru. Deci Olaf nu primește nici un fel de bani, nu are finanțare și nu are acorduri încheiate cu vreo companie producătoare de produse din tutun. În ce privește interceptările, de fapt nu am interceptat pe nimeni și nu facem așa ceva. Și nu am făcut-o nici în acest caz. O persoană privată a făcut-o de două ori și nu este vorba de o interceptare a unei convorbiri telefonice, ci este vorba de înregistrarea unei convorbiri efectuate în prezența noastră, ceea ce este absolut legal. Și dacă altcineva consideră diferit, atunci nu are decât să ne acționeze în justiție pentru asta. Președintele, mulțumesc. Doamna Ayala Sender, mai aveți o întrebare suplimentară? Sie hatten zwei Minuten. Das... Aveați două minute, doar de aceea vă întreb. También preguntarle al señor... Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l mai întreb pe domnul Kessler încă un lucru. Spuneați că în calitate de director general al OLAF, nu ă, faceți parte din uh, uh, corpul investigatorilor care au efectuat aceste investigații, uh, de fapt. Totuși, care a fost rolul dumneavoastră? Pentru că dumneavoastră ați luat parte la anumite discuții. Deci, cum definiți în acest caz rolul investigatorului? Când spuneți că nu ați, făcut, n-ați făcut un investi, n-ați fost un investigator dumneavoastră personal, atunci, atunci cum să explicați participarea dumneavoastră hiperactivă la această anchetă? Iar apoi în News of Europe am reținut că uh, ați avut o corespondență cu DigiSanco uh, pe tema acestor acorduri care există cu industria producătoare de tutun uh, și aici apar niște contradicții. Domnul Kessler. Uh, dumneavoastră vă referiți uh, la ceea ce s-a publicat într-un ziar uh, în legătură cu un schimb de e mail Am citit aceeași informație și eu în presă și cu asta mă opresc aici. Deci nu cred că nu cred că este ar trebui să vorbesc despre această chestiune ca despre una pe care aș fi tratat-o eu personal. În ce privește rolul meu acum, eu sunt directorul general al OLAF și conform regulamentului, pe care îl știu aproape pe de rost, sunt cel care conduce și este responsabil, este însărcinat cu conducerea anchetelor. Deci, conform regulamentului, eu deschid și eu închid toate anchetele și nici nu am voie să deleg această competență nimănui eu sunt cel care trebuie să autorizez toate actele de anchetă și de investigație ale OLAF. Deci orice interviu care este desfășurat uh, de către un investigator OLAF, un catetator OLAF, el trebuie să o facă cu mandatul meu scris, semnat de mine. Deci eu sunt responsabil pentru toate activitățile de anchetă, de investigație. Eu sunt responsabil pentru deschiderea ei, pentru desfășurarea ei și pentru încheierea ei, în mod formal. Nu știu dacă uh, asta mă califică uh, și mă face direct un investigator concret, un anchetator, dar eu sunt responsabil de toate actele de anchetă pe care Olaf le desfășoară. Și asta se referă și inclusiv la interviuri. Dacă un investigator, un anchetator desfășoară un, un interviu, trebuie să prezinte un mandat semnat de mine. Eu am participat în acest caz la unele dintre interviuri pe care eu le-am autorizat. Am participat eh, la ele pentru că eu sunt persoană responsabilă. Nu am participat la toate, dar am participat la unele dintre acelea alături de anchetatorii Olaf. Mulțumesc. Mulțumesc grupul al de acum. Cine îl reprezintă? Ba nu, ar urma în mod normal reprezentantul grupului verzilor. Bart Stați. Eine minute, nu? Ja, eine minute. Mulțumesc. Încă o dată vreau să revin la o chestiune anterior discutată, domnule Kessler. În 15 octombrie, a, ați transmit serviciilor dumneavoastră, prin serviciile dumneavoastră raportul, iar trei zile mai târziu ați mai făcut unele completări în legătură cu ancheta. Spuneați că puteați să nici nu așteptați 5 uh, zile, um, spuneați că ați uh, așteptat în acest caz doar 3 zile. Dar de ce ați făcut acest lucru? Știați că până la urmă lucrurile urmau să ajungă în uh, opinia publică. Ați avut o discuție cu Barozo, aveți un, ați avut un acord cu Barozo, cu Dali și știam că dacă Dali își va prezenta demisia, lucrurile vor ajunge publice. Deci ați avut un acord cu comisia, i-ați uh, dat comisiei un răgaz de 5 zile uh, doar pentru a informa în acest răstimp uh, Comisia de Supraveghere? Pentru că dacă ați fi informat Comisia de Supraveghere și ar fi avut aceasta timp de 5 zile să examineze situația, atunci am fi avut timp până la un, un răgaz mai mare până la uh, dezvăluirea în fața opiniei publice și atunci probabil lucrurile s-ar fi desfășurat ceva mai așezat. De ce nu ați uh, convenit cu domnul Barosul să, uh, cu domnul Barroso să păstrați lucrurile așa, să spunem noi, sub nivelul radarului public? I did not. Domnul Kessler. Ca să lămurim lucrurile. Eu n-am avut niciun contact cu domnul Barroso înainte în timpul sau după investigație, cel puțin nu în mod direct. Toate contactele, deci asta vreau să lămurim. Am avut contact cu doamna Catherine Day, care a fost cea care mi-a înmânat informația inițială în numele domnului președinte Barroso, evident. Deci, în mod evident și în mod declarat, în numele președintelui Comisiei Europene, domnul Barroso. Și tocmai de aceea, raportul final a fost înmânat dumnea ei, pentru că uh, uh, acesta era canalul de comunicare cu uh, președintele uh, Barroso. N-a fost însă uh, cazul de niciun fel de contacte paralele, obscure, ascunse cu președintele Barroso. La niciun moment în timpul uh, acestei investigații. N-am avut niciun fel de acord, niciun fel de convenție cu el. Poate că dumneavoastră nu, nu ați, afirmat tot așa, ați afirmat uh, tocmai așa, dar vreau să eliminăm orice neînțelegere posibilă. Deci tot ce s-a făcut și s-a comunicat, s-a comunicat în scris și în mod foarte clar, așa cum scrie și în raport. În ce privește faptul că am transmis dosarul comisiei și că am pregătit în același timp dosarul și pentru uh, Comisia de Supraveghere, nu avem, să știți, niciun fel de obligație de a aștepta un aviz din partea Comisiei de Supraveghere sau de a informa Comisia de Supraveghere înainte de a comunica cu instituțiile. Uh, să știți că noi comunicăm cu instituțiile în mod direct uh, de sute ori pe an, fără să avem uh, nevoie de implicarea Comisiei de Supraveghere. Am avut o singură obligație de a, su, uh, de a informa Comisia de Supraveghere înainte de transmiterea dosarului în justiție, ceea ce am și făcut. Da? Și tocmai de aceea Comisia de Supraveghere a primit înainte ca să primească autoritățile judiciare, a primit raportul pentru spre examinare. Da? Deci uh, tocmai, tocmai pentru că aveam nevoie de pregătirea în mod corespunzător a formalităților, așa cum scrie în regulament, întâi am informat uh, Comisia de Supraveghere și după, în, timp, în același timp am pregătit uh, uh, spre transmitere către autoritățile judiciare uh, dosarul. Apropo, raportul către Comisie a fost, nu a fost un dosar uh, complet, nici nu e practic. Uh, deci nu au fost transmise toate procesele verbale și toate uh, ale al tuturor interviurilor. Dar ce am transmis comisiei corespunde așa numitului convenții de, de, de, de lucru, de, de uz curent cu comisia. Și uh, asta o facem pentru că există uh, o obligația noastră uh, față de uh, ofițerul uh, însărcinat pe, cu protecția datelor pentru a uh, se asigura că raportul va fi transmis într-o variantă anonimizată uh, pentru a se proteja datele de uh, identitate personală. Da? Deci eu am urmat tocmai această procedură. Am transmis informații parțiale pentru că suntem obligați să transmitem informații parțiale anonimizate. Ei apoi, după ce au primit informația, au solicitat acces total la caz, la dosar, și au cerut nu două zile, ci au cerut o lună în plus, niciodată nu i s-a cerut uh, să, să așteptăm și să, până la transmiterea dosarului final în justiție. Deci s-a acordat deci s-a acordat, uh, practic, uh, un acces total la dosar înainte de transmiterea acestuia în justiție. Cum spune președintele. ECR mai are uh, timp să pună o întrebare. Doamna Andreea să uh, renunță însă. Și cu aceasta Mai avem două întrebări pentru PPE și o întrebare pentru S și D. Pentru PPE, cine dorește să ia cuvântul? Doamna Gresla. Mulțumesc. Este interesant să uh, discutăm cu dumneavoastră, domnule Kessler, pentru că spuneți că tot ceea ce faceți este legal. Până ce se dovedește ilegalitatea în justiție. Adică urmez legea doar atunci când, uh, trebuie, când sunt prins și trebuie să o Asta cel puțin înțeleg eu din uh, afirmațiile dumneavoastră. Și tocmai această abordare a noțiunii de drept uh, mă face să solicit îndepărtarea dumneavoastră din funcție. Deci dumneavoastră spuneți că doar, doar ilegalitatea dovedită este ilegalitate. Uh, Păi, eu cred că legalitatea trebuie acceptată și aplicată și atunci când, când nu ești urmărit penal. Această chestiune a înregistrării telefonice mă interesează foarte mult. Solicitarea de a ruga pe cineva, să, o persoană privată, să înregistreze o convorbire cu o persoană care nu știe de așa ceva. Vreau să știu dacă această chestiune a fost ordonată de anchetator sau a fost autorizată și mandatată de dumneavoastră. what is again? Ce privește uh, legalitatea. Tot ceea ce este împotriva legii este ilegal. Apoi, există multe cazuri, uh, există diferențe de opinie, există diverse, diferite opinie pentru ceea ce se consideră legal sau nu. Și aici curțile tranșează situația, nici dumneavoastră și nu eu. Curțile sunt cele care sunt chemate să uh, reglementeze aceste lucruri și pentru asta există și proceduri care stabilesc dacă lucrurile s-au petrecut conform legii sau uh, neconform. Iar în ce privește discuțiile telefonice, pot nu, nu, numai să vă repet ce v-am mai spus uh, și înainte. Și nu voi elabora uh, în, în plus față, dincolo de asta. Deci, încă o dată, aceste înregistrări s-au întâmplat de două ori și, în opinia noastră, în completă legalitate, odată înainte o dată după investigație, o dată, a doua dată în prezența noastră. Și raportul de activitate examinat de Comisia de Supraveghere redă foarte clar acest lucru. Sigur, puteți spune și poate spune oricine că acest lucru este ilegal, dar dar uh, uh, eu consider că este legal. În plus, noi nu ne-am folosit de nicio, de nicio acțiune, nu ne-am folosit de nicio competență de-a noastră de a interfera într-o uh, uh discuție telefonică. O întrebare suplimentară, doamna Gleisler. Im Olaf Deci, uh, un echipament OLAF uh, a fost folosit în clădirea uh, OLAF de către un anchetator OLAF. Deci, uh, cred că aici avem o neînțelegere foarte crasă în ce privește independența oficiului dumneavoastră. Sigur, și noi vrem să dumneavoastră să vă desfășurați anchetele în mod independent, dar și acțiunile dumneavoastră trebuie să se supună controlului nostru și controlul de supra, Comisia de Supraveghere uh, trebuie să intervină atunci când dumneavoastră vreți să, vreți să acționați așa dincolo de timp și spațiu se vorbește despre de, decizia uh, președintelui Comisiei sau dacă a fost într-adevăr o demisie din propria inițiativă a comisarului Dali. Dar aici vorbim despre o solicitare de daune și pe care o vor plăti-o cetățenii contribuabili. Și vreau să știu dacă, dacă cunoașteți articolul 12 conform căruia aceste daune materiale pot fi invocate. Da, sunt conștient de aceste posibilități juridice. Acum urmează uh, grupul socialiștilor și democraților. Dorește cineva din acest grup să mai ia cuvântul? Nu pare să fie cazul, cel puțin pe moment, de aceea PPE-ul are posibilitatea ca în încheiere să mai pună o întrebare. Dacă se dorește. Doamna Cresle. Nochmal zurückkommen auf die Rollenspiele, die das să revenim la aceste jocuri de rol uh, ale uh, Olaf. Uh, Olaful lui place să-și asume rolul de, știu, medic de medicina muncii în relația cu comisia, de să-și asume alte roluri în relația cu diferite autorități spaniole. Vreau să știu în ce măsură această, acest mod de activitate eh, de infiltrare eh, pentru obținerea unor eh, confidențe este, este un mod eficace de lucru. Mă refer aici la întrebările 35C și D. Mulțumesc, domnule Kester, aveți timp două minute. Again, these issues are... Încă o dată. Aceste chestiuni sunt acum uh, în uh, judecata Curții de Justiție. Aceasta se ocupă de discuțiile pe tema aceasta. Ca să discutăm mai mult ar însemna să ne implicăm, să intervenim inutil în lucrările curții nu ne am folosit de nicio competență de anchetare, a fost pur și simplu colectare de informații. E ca și cum ne-am duce la o adresă și să vedem ce nume este scris pe căsuța poștală sau pe sonerie. Se poate întâmpla. S-ar putea ca un anchetator dar nu să se ducă la o adresă să verifice dacă o persoană chiar locuiește acolo și să citească ce scrie pe sonerie sau pe sau poștale. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă că ne folosim competențele, că trebuie să fie reglementată activitatea aceasta? Nu, e pur și simplu vorba de o activitate simplă care nu necesită utilizarea de competențe, de, de prerogative oricine poate să facă acest lucru, nu e nevoie să fie vorba de un anchetator Olaf. Mulțumim o întrebare suplimentară din partea doamnei Gresley. Vorbim... Deci nu vorbim despre cetățenii obișnuiți, vorbim despre Olaf care desfășoară anchete și care ar trebui să fie luate în serios și trebuie să țină seama de anumite principii ale statului de drept. În câte cazuri Olaf folosește alte identități pentru a ă, putea ă, să se introducă în mediul unor martori. Domnule Kessler. The answer is that I am not... Răspunsul este că nu sunt la curent că s-ar fi întâmplat acest lucru, nici măcar în cauza aceasta. Weitere Alte luări de cuvânt din partea celor care mai au dreptul să intervină nu mi-au fost semnalate. Ca atare, în încheiere, în calitate de președinte, domnule Chesle, doresc să vă adresez o întrebare. Credeți că există posibilitatea ca rezultatele anchetelor efectuate de Olaf să poată fi folosite ca armă politică și ce măsuri doriți să luați pe viitor pentru ca să evitați un abuz din acest punct de vedere? Well, I um, I don't know if I am in a nu știu dacă sunt în măsură să fac o astfel de sugestie pe care uh, mi-o cereți. Aceasta a trebuit să fie dată nu doar uh, Olafului, ci tuturor actorilor implicați, instituțiilor în principiu. Uh, pentru că e vorba de o situație ipotetică, teoretică. Aceste arme nu sunt folosite de către OLAF, dar ar putea să fie folosite de alți actori uh, politici. Prima măsură de precauție pe care aș folosi eu ar fi să nu se scurgă nimic din informația noastră. Iar noi am reușit acest lucru. Vă mai spun o dată, aceasta a fost preocuparea mea principală în cele cinci luni de anchetarea riscul de scurgere era extrem de ridicat. Era problema ca informațiile să ajungă în uh, public și să fie folosite de către cineva din motive politice, înainte ca lucrurile să poată fi verificate. Și eu am obligația, prin lege, prin regulament, să trimit rezultatele uh, anchetelor noastre către instituția vizată, în cazul acesta și în caz și către judiciar. Și am făcut acest lucru la nivel confidențial. După aceea s-au tras și concluzii politice, desigur, dar bineînțeles acestea nu mai puteau fi uh, uh ținute secrete. Deci nu văd uh, cum s-ar putea, dar eu știu, poate sunt alte soluții, nu văd nicio posibilitate de evitare ca um, investigațiile, deci ca, pos- ca posibilitatea să nu trimitem rezultatele instituțiilor, ca să nu existe consecințe politice. Consider că instituțiile vizate trebuie să fie la curent cu rezultatele anchetelor noastre, însă trebuie să își ia singure deciziile la nivel independent și pe răspunderea lor. Mulțumesc. Întrebarea mea a stârnit reacții. Vă rog însă ca intervenția să fie scurtă. Doream să-l informez pe directorul general că anul trecut, în septembrie, am fost la o festivitate la Berlin și două persoane din industria automobilului din Germania m-au întrebat ce anchete au loc împotriva comisarului din la Bruxelles și vreau să vă spun doar că noi ne-am respectat, de fapt, confidențialitatea, pentru că ancheta încă nici nu începuse. Ehm, din partea grupurilor politice nu mai există dorința de a interveni. Mulțumesc tuturor celor implicați, vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Kessler, și eh, deputaților care au participat la dezbatere. Încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Cred că procedura noastră eh, s-a dovedit a fi rodnică, pentru că în felul acesta am putut avea un dialog intens. Aș întrerupe acum ședința noastră îi dau cuvântul doamnei Gresle pentru o solicitare, dar după aceea voi întrerupe ședința pentru câteva minute și la ora 11.45 vom continua. Doamna Gresle, aș dori ca doamna uh, secretar general de să fie invitată și uh, de asemenea uh, doamna directoare. Deci, doamna Dei și doamna Testori Cocini să fie invitate să participe la o dezbatere. Poate pe scurt, domnule președinte, din uh, în momentul în care directorul general va uh, refuza să demisioneze dacă va exista o moțiune de neîncredere. Aș vrea să uh, solicităm un studiu din partea serviciului juridic uh, care ar fi condițiile totuși pentru a putea solicita demisia dacă se va atinge un nivel în legătură cu care noi vom considera că domnia sa nu este în capacitatea de a conduce Olaf. Da, domnul Mulder eu eh, solicit solicitarea doamnei grle ca cele două persoane menționate de domnia sa să fie de asemenea invitate în comisia noastră. Bun. Deci, acum am auzit că doamna secretar general al comisiei ar trebui să fie invitată, deci la o ședință viitoare să facem acest lucru dacă nu cumva ă, astăzi după amiază în cadrul discuției cu domnul comisar Șemeta vom ajunge la o altă concluzie. Iar în ce privește o evaluare o evaluare juridică solicitată de domnul Jean-Pierre Odi. Ehm, voi lua uh, legătura cu secretariatul pentru a vedea dacă putem da curs acestei solicitări. Întrerupem ședința noastră pentru un sfert de oră, după aceea vom continua ședința noastră. Sigmantas, uh, would you be ready to... Sigmantas, Sigmantas uh, ești gata să intervii? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren. Stimate doamne, stimați domn, putem relua ședința noastră. Vă mulțumesc pentru înțelegerea dumneavoastră de a introduce o pauză după o ședință atât de intensă Trecem acum la punctul 19 de pe ordinea de zi pe care l-am devansat în urma deciziei de ieri. Este vorba despre raportul special privind raportul cost-eficacitate al investițiilor uh, în eficiența energetică efectuate în cadrul politicii de coeziune. Zigmantas Balcitis uh, este este raportorul nostru din partea Curții Europene de Conturi, este domnul Harald Wögerbauer, îl întreb pe raportor dacă dorește să facă o prezentare introductivă. Domnule Balcitis, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de toate, Aș vrea să mulțumesc curții de conturi și reprezentantului său pentru elaborarea unui document foarte important și foarte interesant. Acest document se referă la experiența uh, din uh, trei state membre care au fost evaluate. Din acest punct de vedere, majoritatea uh, resurselor au fost dedicate eficienței energetice și inovării în acest domeniu, iar concluziile acestui document nu ne dau motive de bucurie, pentru că Comisia Europeană, înainte de a evalua aceste fonduri, nu a stabilit criterii, exigențe pentru utilizarea lor. Este vorba despre analizarea perioadei precedente, din perioada 2000-2006 și uh, la cadrul financiar următor acelei perioade. Bineînțeles că noi nu dorim să uh, revenim la experiența trecută. Anumite state membre în ce privește uh, acest raport uh, cost-eficiență și a proiectelor, um, se uh, referă doar la un procentaj de 50%. Noi am dorit să evităm această experiență. Ca atare, Curtea de Conturi recomandă că fondurile de coeziune ar trebui să fie legate de o mai bună evaluare a necesităților și eh, de asemenea să existe o supraveghere a utilizării, criteriile să fie comparabile, eh, dar în primul rând trebuie să existe criterii eh, ceea ce este foarte important înainte de a defini nivelul ideal al investițiilor rentabile. De aceea eu cred că aceste exigențe trebuie să fie avute în vedere pentru că ele trebuie să aibă un impact considerabil în distribuirea fondurilor. Deci am putut să uh, ne discutăm astăzi cu reprezentanții Curții de Conturi și cu Comisia și va trebui să Cădem de acord asupra faptului că Comisia Europeană nu poate să-și asume responsabilitatea în legătură cu toate proiectele, deci trebuie să stabilim anumite exigențe, anumiți indicatori uh, în obiectivele noastre, în baza cărora să putem face o evaluare a rentabilității investițiilor. Deci, toți am căzut de acord în a spune că este necesar să stabilim niște costuri pentru unități energetice. Cel puțin 20% din fondurile investite trebuie să fie dedicate îmbunătățirii eficacității energetice înainte de a atinge cele 20 de obiective ale eficacității energetice. Este vorba uh, aici de valorificarea experienței anumitor state membre. De pildă, dacă ne gândim la exemplul Franței, atunci când uh, se produce renovarea uh, unei suprafețe, unei clădiri de 500 de metri pătrați, atunci trebuie să existe și posibilitatea unei economii în uh, ce privește energoeficiența, astfel încât banii contribuabililor să poată fi folosiți cât mai eficient. Deci, este o chestiune cât se poate de complexă și uh, cred că va trebui să fie analizată uh, și pe viitor uh, mai în amănunt, pentru că fiecare proiect uh, este diferit în ce privește volumul, eficacitatea energetică. Este dificil să prevedem o perioadă unică pentru fiecare din proiectele antamate fiecare componentă a oricărui proiect trebuie să aibă niște termene specifice. Curtea de conturi a subliniat deja faptul că va trebui să existe un control din partea Comisiei Direcția generală responsabilă de asemenea și-a exprimat avizul în baza căruia Comisia să își asume responsabilități. 30% din proiectele Uniunii Europene ar putea să fie supervizate, dar va trebui să existe în, la nivelul Comisiei Europene un sistem unic în baza căruia să putem să analizăm dacă statele membre au reușit sau nu să-și atingă obiectivele de eficacitate energetică stabilite. ca să nu ajungem peste câțiva ani să constatăm din nou că nu ne-am atins obiectivele, în ciuda faptului că uh, banii au fost cheltuiți. În final, aș vrea să exprim mulțumirile mele adresate Comisiei Europene și Curții de Conturi pentru înțelegerea manifestată și cred că voi putea să menționez aceste principii în documentul meu de lucru Cred că aceste principii vor fi utile pe viitor și uh, sunt dispusă, să răspund la întrebările dumneavoastră și uh, să reacționez la recomandările pe care colegii mei pot să mi le facă. Mulțumesc uh, domnului raportor și dau acum cuvântul reprezentantului Curții Europene de Conturi, domnul Harald Wögerbauer. Now, Now it should. Oh, yes, yes, no. <laughs> Thank you. Um, Mulțumesc. Raportorul a spus deja unele din uh, elementele pe care le-am vrut să le prezint eu. Din punct de vedere al Curții de Conturi Europene, ne bucurăm foarte mult că um, împreună cu noi raportorul are o viziune îndreptată spre viitor. Ea poate fi temeiul unei uh, discuții uh, comune și am observat că uh, Comisia a reacționat deja foarte pozitiv la raportul nostru. Um, obiectivul oricărui raport al Curții de Conturi este să formuleze și unele posibile recomandări sau uh, îmbunătățiri ce s-ar putea lua într-un anumit domeniu. Totuși, permiteți-mi să vă prezint foarte succint având în vedere și ora avansată, uh, principalele uh, afirmații și declarații uh, ale noastre pentru ca dumneavoastră, doamnelor și domnilor deputați, să fiți complet și corect informați în legătură cu punctele care pentru noi sunt de interes. Principalele obiective ale acestor măsuri au fost ca, începând cu 2000, pentru coeziune să se uh, aloce 5 miliarde de euro. În, pentru perioada 2014-2020, Comisia a prevăzut peste 17 miliarde uh, alocări. Deci înțelegem că aici se dorește prioritizarea unui domeniu pentru ca în domeniul 2020 să se poate atinge obiectivul de reducere cu 20% al emisiilor uh, de gaze cu efect de seră. Asta înseamnă că uh, trebuie crește, crescută eficiența energetică împreună cu eficiența costurilor. Însă, investițiile uh, uh, din domeniul eficientizării energetice s-au dovedit a fi neeficiente. Aici s-au prevăzut izolări ale unor clădiri, uh, uh, ferestre termoizolante, reglementarea mai, bine, mai bună încălzirii și așa mai departe. Dar am constatat că uh, cel mult 20% din sumele alocate au fost uh, atribuite creșterii eficienței energetice sau uh, creșterii uh, eficienței termice. Care au, uh, asta înseamnă că s-a investit în proiecte uh, însă o mare parte din uh, resursele alocate unor proiecte nu au servit în mod neșmișlocit eficientizării energetice s-au reamenajat niște spații, s-au făcut mai frumoase, mai mari. Sigur, toate aceste lucruri sunt de dorit, dar nu au constituit obiectivul măsurii noastre. De aceea, Curtea de Conturi Europene a uh, verificat uh, pentru uh, perioada 2007-2013 modul în care s-au cheltuit în statele membre fondurile eh, de coeziune prevăzute pentru eh, eficientizarea energetică. Asta s-a făcut în Republica Cehă, Italia și Lituania. Până la sfârșitul anului 2011, aceste state membre au cheltuit uh, în, uh, stat, în cadrul uh, programelor operaționale 1,12 miliarde euro, ceea ce înseamnă 33% de, din programe alocate pentru perioada de referință. Noi am uh, evaluat uh, prin sondare 24 de proiecte. Din dou- 75% uh, din proiecte nu s-a putut dovedi în ce măsură obiectivele de uh, reducere a uh, uh pierderilor de energie s-au uh, atins. Care sunt rezultatele verificării noastre în cadrul programelor operaționale? Programele operaționale verificate nu au desfășurat nici o analiză de nevoi Uh, nici uh, o, nu au cuprins nici uh, instrumente și indicatori clare. Verificarea costurilor n-a fost niciunul din proiecte un element de prioritate. În Belgia și în Danemarca, de exemplu, este prevăzut ca investițiile Uh, pentru eficientizarea energetică au voie să fie desfășurate pe maxima 5 ani, iar amortizarea, trebuie fi, uh, amortizarea nu poate fi mai lungă de 5 ani. Iar în Flandra uh, investițiile nu au voie să dureze mai mult de 3 ani. În Republica Cehă, 5 eh, ani este perioada pentru investiții, 7 ani pentru eh, proiecte terțe și, pentru, eh, și o perioadă mult mai delugată pentru eficientizarea terminică și amortizarea a investițiilor din domeniul casnic, unde se ajunge până la o a, perioadă de amortizare de 28 de ani. În Italia, economiile au fost atât de reduse încât încât amortizarea uh, s-a fost calculată la 288 până la 444 de ani. În Lituania, uh, costurile de coeziune, uh, economiile de per gigajul au fost de peste 680 de euro, ceea ce înseamnă o amortizare a cheltuielilor la, la sute de ani. Deci perioadele de amortizare sunt mult prea lungi. Și atunci rezultatele noastre arată că nu existat obiective clare de eficientizare a costurilor și motivul principal al uh, investițiilor a fost îmbunătățirea confortului și uh, creșterea eficienței energetice a fost doar un efect secundar. De asemenea, în Italia, Uh, în niciunul din proiecte nu a fost verificat sub raport energetic. În Lituania doar două din opt proiecte au fost verificate sub acest aspect și în Republica Cehă uh, uh, la clădirile de peste 1500 de gigajul pe an s-a impus o verificare energetică, dar dar opțiunile de investiție nu au uh, ținut cont de eficiența costurilor și cheltuielilor din acest uh, program. Au fost înlocuite geamuri, uh, uși, au fost izolați pereți și acoperișuri. Um, au fost uh, um, îmbunătățite uh, regulile de siguranță a clădire, dar uh, în toate aceste cazuri efectul de economisire a cheltuielilor energetice a fost doar unul secundar. Doar în Republica Cehă s-au desfășurat nu estimări, ci chiar verificări din punct de vedere energetic. În celelalte țări au fost efectuate doar estimări. Uh, rezultatul arată că amortizarea uh, este mult prea lungă, deci uh, de la 50 de ani depășește ciclul de viață al elementelor instalate. Majoritatea statelor membre ale UE, în, măsuri, în măsurile lor de promovare a eficientizării energetice, prevăd o perioadă de amortizare de 10 ani. În raport cu aceasta, persoana, perioada de 50 de ani uh, arată că uh, sunt prost utilizate aceste fonduri. Au existat și cazuri uh, de, cu amortizări mai lungi, de 150 de ani, de exemplu, în cazul unui proiect din Republica Cehă, de 104 ani la un proiect din Italia. Deci, dacă se investește în clădiri publice, trebuie să existe o procedură de ansamblu și nu trebuie luate măsuri disparate de, de îmbunătățire energetică. Însă aspectul de eficientizare energetică trebuie să facă parte din toate elementele și acțiunile de renovare și asanare a clădirilor publice din păcate, eficientizarea energetică devin, reiese doar ca efect secundar dorit și uh, considerat agreabil, dar nu uh, au fost respectate obiectivele pentru care s-au făcut uh, alocările uh, respective. În același timp, amorti, perioada de amortizare nici nu poate, nu poate să ajungă la uh, perioade atât de lungi decât uh, 150 de ani. Uh, obiectivele de reducere a emisiilor până în 2020 pot fi atinse doar dacă banii pe care Comisia îi uh, alocă sunt cu adevărat uh, folosiți pentru eficientizarea energetică și nu doar în proporție de 20%. Da? Aceasta, asta însemna 3,4% din 17 uh, miliarde. Deci trebuie ca uh, aceste sume să poată fi folosite pentru uh, realizarea obiectivelor. Comisia de aceea trebuie să desfășoare o analiză a nevoilor concrete, să calculeze uh, potențialul de economisire energetică pentru fiecare proiect în parte. Pentru fiecare sector și pentru fiecare proiect trebuie propuse, propuși indicatori de economisire. În același timp, uh, Trebuie implementați indicator operațional uh, comparabil care să analizeze inclusiv uh, reducerea cheltuielilor și costurilor energetice, nu doar eficientizarea energetică în sine trebuie să se asigure uh, un, o bună colectare a datelor de la statele membre care să fie analizate corespunzător la Comisie. Comisia ă, trebuie să prevadă o perioadă maximă de amortizare a investițiilor. Acest lucru ar putea să fie realizat prin introducerea unor praguri de ă, optimizare a costurilor pentru clădirile publice. Acolo unde există, încă nu există obligativitatea verificării eficienței energetice, aceasta trebuie introdusă cu caracter obligatoriu. Și în încheiere o observație personală Uh, Rocolisia să reflecteze la uh, oportunitatea uh, diferitelor măsuri care prevăd creșterea eficienței costurilor, eficienței energetice, să prevadă așadar dacă nu cumva acești indicatori ar trebui disjuns să se facă o analiză foarte clară a finanțării anumitor obiective din anumite fonduri. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, domnul Wegerbauer, pentru raportul dumneavoastră, spune președintele. Înainte de a da comisiei cuvântul, vreau să întreb dacă dintre membrii comisiei noastre dorește cineva să ia cuvântul. Nu pare să fie cazul momentan, așadar invit reprezentanta Comisiei să-și prezinte punctul de vedere față de propunerile tocmai făcute. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc uh, pentru raport, de asemenea mulțumesc și celor de la Curtea de Conturi pentru raportul lor, pentru că uh, Ni se pare că e vorba de un raport util și care vine la momentul uh, oportun, mai ales că acum pregătim inițiative pentru următoarea perioadă de programare. Avem și noi câteva um, observații și o, o scurtă explicație pentru uh, ceea ce pregătim uh, pentru a răspunde recomandărilor. Considera, considerația trebuie să fie văzută în următorul cadru. În 2000, 2006, în această perioadă de programare, uh, politica era de cheltuire a 3 milioane de euro pentru eficiență energetică și a fost înmulțită cu 15 la următoarea perioadă 2007-2014. S-au, um, a ridicat la aproape 5 miliarde de euro. A fost o creștere extrem de mare într-o perioadă scurtă de timp Și, de fapt, um, obiectivul politicii de coeziune nu era tocmai eficiența energetică. Acum, să vă spun uh, câteva lucruri legate de raportul uh, curții de autor. Nu trebuie să trebuie să fie ținut cont de faptul că politica noastră este una integrată uh, pentru dezvoltare economică. Nu este vorba de o um, politică sectorială și nici o combinație de politici sectoriale. Atunci când construim o școală, de exemplu, într-un cartier sărac, în, sau încercăm să o facem funcționa, funcțională, trebuie să ne gândim la impactul socioeconomic. economic și probabil că uh, acest uh, proiect ar trebui să facă parte dintr-unul de dezvoltare urbană mai larg. Partea de eficiență energetică a construirii sau a amenajării unei clădiri este una foarte limitată. Este vorba de o chestiune sectorială dintr-o politică mai largă în, și diferită în natura sa. Încă un exemplu. Uh, Uh, referitor la ce a spus raportorul uh, uh, când se referea la Franța. În Franța, 200 de milioane de euro în perioada de programare s-au um, um, obținut profituri de, s-au obținut finanțări complementare de 2 miliarde de euro pentru reamenajarea locuințelor sociale. Foarte important um, că se pleca de la un proiect de eficiență energetică, dar acest lucru a făcut ca 65.000 de familii să locuiască în uh, um, condiții mai bune și, mai important, s-au creat 16.000 de locuri uh, de muncă locale, pentru că este foarte important să ținem cont de locurile de muncă, de productivitate, de creștere. Încă un lucru. Ne aflăm aici într-o chestiune de gestiune comună și știm că, și știm acest lucru pentru că ne aduce aminte Curtea de Conturi că până la urmă noi suntem responsabili de bugetul Uniunii. Dar să fim clari aici. Statele membre sunt și ele responsabile de uh, stabilirea uh, criteriilor de selecție ale proiectelor. Acestea sunt de asemenea uh, Uh, răspunzătoare, conform uh, legislației noastre, conform uh, regulamentului, să aleagă respectivele proiecte. Și statele membre trebuie să facă acest lucru prin, în conformitate cu regulamentul privind achizițiile publice și acolo trebuie să meargă către ofertele cele mai avantajoase din, punct din punct de vedere avantajos. Pot să facă acest lucru, nu doar ofertele cele mai ieftine. Și trebuie să vă spunem de asemenea că Comisia, când vine vorba de proiecte, nu uh, răspunde decât de deciziile privind proiectele majore. Și când e vorba de acestea, vorba de proiecte de peste 50 de milioane de euro, e bine, avem aici uh, o analiză cost-beneficii pe care o punem la dispoziția statelor membre. În perioada aceasta de programare, uh, Comisia, prin decizia um, uh, și-a exprimat um, avizul cu privire la 700 de proiecte majore și uh, prin acestea uh, Comisia examinează mai în detaliu eficiența costurilor, pentru că face parte din analiza noastră mai largă. Dar aici uh, nu cred că a fost vreun proiect în care Comisia să fie înșelat. Cât despre um, perioadele de amortizare și practic de modul în care reiesc beneficii și cu, cum reiesc acestea în cadrul obiectivelor mai largi. Perioadele de amortizare depind de modul în care se definesc foarte clar economiile care au rezultat din investițiile făcute. Curtea de conturi spune în studiul său că în 18 din cele 24 de proiecte analizate, economiile um, concrete nu puteau fi calculate. În aceste condiții, aș spune că este greu să se stabilească cu precizie care sunt uh, perioadele de amortizare. Bine, putem să spunem 150 de ani. Te gândești că este o perioadă spectaculoasă, s-a întâmplat cu un proiect, unul probabil prost, dar în niciun caz nu este uh, vorba și de de celelalte proiecte la fel. Cred că uh, s-a făcut o referire la cazul ceh. Când am consultat cu experții, aceștia vă vor spune că atunci când facem comparații între perioadele de amortizare, atunci, e foarte greu de făcut acest lucru. Trebuie să se compare lucruri asemănătoare, nu mere cu pere. Și aici trebuie să ținem cont uh, și că nu s-a făcut, că nu s-a făcut acest lucru în uh, studiul respectiv. Și apoi trebuie să ne mai uităm și la prețuri. Chiar și în țara domnului raportor, prețurile la energie au oscilat uh, foarte mult, s-au schimbat foarte mult în perioada examinată. Așadar, nu trebuie să vă mai spun și de diver, contextul diferit și de clima diferită din țările diferite, dar e vorba de o politică în care acoperă o, peste 100 de regiuni din 17 țări și e vorba de puncte de plecare foarte diferite în ceea ce privește eficiența energetică. Și, în sfârșit, o chestiune un pic mai controversată, aș putea spune, uh, noi um, um, suntem pentru o renovare uh, profundă. Uh, nu vrem să folosim banii pentru lucruri pe care le poate face sectorul privat uh, pe o perioadă scurtă de timp și cu perioade de amortizare scurte. Vrem să mergem către un nivel mai profund de renovare ca să nu trebuiască după câțiva ani să, să cheltuim din nou bani pentru același lucru. Și din nou experții vă, vă pot spune că în funcție de gradul de renovare se poate ajunge de la 5 ani la 10 ani, 15 ani și chiar mai mult și încă uh, sunt logice investițiile respective. Acum, că despre uh, respectarea recomandărilor uh, curții. Noi considerăm că majoritatea recomandărilor sunt utile și înțelepte și vom încerca să le respectăm în uh, termenele oportune. Dar aici trebuie să ținem cont de trei componente, de trei baze. În primul rând, aspectele financiare. După cum știți, Comisia a înaintat o cerință ca 20% din uh, banii noștri din regiunile mai avansate, din țările mai avansate, să fie țintite către eficiență energetică, către energii regenerabile și rețele inteligente. Asta în scopul atingerii obiectivelor uh, pentru 2020 în traducere reducerea strategiei 2020 și, de asemenea, reducerea substanțială a reducerilor a emisiilor de dioxid de carbon până în 2020. Așadar, un minim de 20% pentru eficiență energetică și 6% um, eficiență energetică pentru um, uh, regenerabile în regiunile mai puțin dezvoltate. Acestea sunt țintele cât despre cadrul um, juridic. Am uh, stabilit pentru prima oară niște condiții și aceste, aceste condiționalități sunt uh, în linia cerințelor curții în ceea ce privește conștientizarea referitoare la energie. Pentru că le spunem statelor membre, trebuie să respectați directiva privind eficiența energetică, altfel nu primiți banii pentru eficiență energetică. Ceea ce înseamnă că trebuie să vină cu audituri energetice. Dar acesta este o directivă nouă care nu a existat uh, la vremea când s-au lansat aceste proiecte și când au fost finalizate. De asemenea, mai avem și, și directiva privind performanța energetică a clădirilor, care la fel este nouă și le spunem statelor membre, trebuie să folosiți metodologia optimă privind costurile, care este inclusă în această directivă, astfel, altfel nu primiți banii. Și, în final, cel de-al treilea pilon, uh, facem un efort uh, uh, să avem o politică bazată pe rezultate, care este perfect în conformitate cu ceea ce ne recomandă Curtea, pe, cu folosirea unor indicatori care să poată fi agregați la nivel european. Și pentru acest lucru am propus trei uh, indicatori. Referitor la eficiența energetică, aceștia sunt incluși în raport, nu o să-i repet acum. Dar în acest moment facem și o revizuire a metodologiei costuri-beneficii și mâine uh, va veni unul dintre noile proiecte ale acestei metodologii. Curtea a fost invitată să participe la discuții și această metodologie va fi distribuită larg, va fi, se vor organiza formări peste tot în statele membre și, desigur, acolo mai intervin și uh, abordările sectoriale, unde se ține cont de sectorul energiei și lucrăm și cu colegii din sectorul energetic ca să ne uh, dea niște exemple despre ce să facem aici. Și, în final, ținem cont acum de instrumente financiare, de inginerie financiară, nu doar de granturi, ci de instrumente financiare pentru domeniul eficienței energetice, cum ar fi um, în țări ca Estonia. S-au văzut rezultate foarte bune în Lituania de asemenea și cred că aceasta este calea de urmat în viitor. Asta propunem și noi. Ca o concluzie, considerăm că raportul este foarte util și este o sursă de inspirație pentru uh, discuțiile pe care le desfășurăm în acest moment în vederea noilor regulamente. Vă mulțumesc! Thank you very much, uh, Mr. Landa. Mulțumesc foarte mult! Există alte întrebări sau observații? Vă rog, Jean-Pierre O observație foarte scurtă. Uh, înainte de a felicita pe cei care ne-au prezentat toate aceste informații. Sigur, izolarea termică a clădirilor este foarte importantă. Nu este vorba doar de clădirile publice. Cred că trebuie să precizăm acest lucru în titlu, pentru că în uh, clădirile publice este mai ușor să se procedeze, dar este important și să avem în vedere această eficiență energetică și în clădirile private, pentru că este de asemenea importantă și trebuie de asemenea să avem în vedere rentabilitatea. Deci să ținem seama și de sectorul privat. Iar când e vorba de sectorul privat, Um, să nu complicăm lucrurile prea mult investitorilor privați, uh, pentru că um, în Franța, de pildă, există dispozitive de auditare energetică, dar um, uh, ele sunt atât de complicate încât uh, tendința este mai degrabă de a întârzia intervențiile din acest punct de vedere, ceea ce noi nu ne dorim, ne dorim de fapt o urgentare a operațiunilor, uh, să nu complicăm lucrurile în sectorul privat. Mulțumesc, uh, domnul Balcitis. Mulțumesc, domnule președinte. O observație succintă. Nimeni, nici eu nu am uh, menționat importanța uh, pieței publice. Eu cred că trebuie să fie o exigență majoră în ce privește eligibilitatea, transparența, prețurile, etc. Eu cred că colegii mei vor fi cu toții de acord că trebuie să existe aceste licitații publice în ce privește selectarea proiectelor, uh, inclusiv în domeniul uh, eficienței energetice. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Doriți să interveniți? Mulțumesc, domnule președinte. Nu, mă scuzați, spune președintele, v-am confundat. Uh, o scurtă observație în legătură cu uh, raportorul din Lituania. Vreau să precizez că noi exact asta am făcut, am analizat modul de organizare a licitațiilor publice și uh, am făcut o recomandare. Am spus că uh, trebuie să existe prestații maximale cu costuri reduse. A fost un principiu al eficienței uh, prețului. O observație și în legătură cu activitatea comisiei. Mă bucur că a recepționat uh, atât de pozitiv recomandările făcute de noi și uh, acest da, este un fapt îmbucurător. Sper că în felul acesta Comisia se deplasează pe calea cea bună. Curtea de conturi este dispusă să colaboreze pentru că această directivă să poată să-și atingă obiectivele. Noi ă, ne punem la dispoziție dorința noastră de colaborare. Și încă o observație, spuneați că la nivelul Comisiei se urmărește o politică integrată de dezvoltare. Este absolut uh, corect. Mai spuneați că doriți să evaluați un proiect în integralitatea sa. Este limpede, nici nu se poate altfel, dar trebuie să ne gândim și la obiectivul 2020, că acest obiectiv 20, 20, 20 este un obiectiv um, pentru care vom avea 17 milioane la dispoziție și noi am dorit ca acest obiectiv în proporție de 70 sau 80% să fie valorificat pentru um, eficiența energetică. Și din acest punct de vedere, cred că trebuie să uh, găsim o soluție comună. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Wegerbauer. Ați mai precizat odată care trebuie să fie principalele noastre obiective. Dacă uh, obiectivele stabilite pot fi atinse pentru că o izolare termică a clădirilor fără să se ajungă la o eficientizare energetică nu are niciun rost. Deci banii care sunt puși la dispoziție pentru eficientizarea energetică trebuie într-adevăr să se reflecte la un moment dat în rezultate din acest punct de vedere, pentru că altfel putem pune la dispoziție aceste fonduri pentru crearea de locuri de muncă, pentru alte proiecte importante. Deci nu este o chestiune care uh, să nu ne preocupe, nu are rost să colaborăm uh, la um, asanarea unor clădiri vechi, că este vorba despre uh, un castel sau despre alte clădiri, fără ca obiectivele de eficientizare energetică să poată fi atinse, este absurdă. Noi trebuie să ne urmărim rezultatele politicilor de eficiență energetică. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervențiile dumneavoastră și îl mai întreb o dată pe domnul Balcitis, raportorul nostru, dacă dorește să mai intervină în final. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut un schimb de vederi. Este firesc ca această problemă să fie considerată foarte importantă, este în interesul publicului larg și bineînțeles că trebuie să se procedeze cu maximă precauție pentru ca factorul uman să nu greșească. Nu este deloc simplu pentru a atinge acest obiectiv 20 20 20. Deci trebuie să creem un sistem care să fie eficient în practică pentru a putea verifica dacă lucrurile se derulează conform uh, dorințelor noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Putem încheia atunci uh, dezbaterea pe acest punct de pe ordinea de zi și este ultimul înainte de pauza de prânz. Întrerupem ședința aici până la ora 15. Ne revedem după aceea în aceeași sală pentru ședința comună a comisiilor Cont și Libe în legătură cu uh, directiva pentru combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare. Raportorii noștri Ingeborg Gresle și uh, Lopez Aguilar uh, vor avea intervenții și domnul comisar Șemeta de asemenea va participa la discuție. Mulțumesc!